Chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux pour ne pas... Dragi colegi, vă propun să ne reluăm uh, lucrările pentru a putea respecta programul. Avem o după-amiază importantă înaintea noastră care ne mobilizează. Uh, începem cu punctul 14 al ordinei noastre de zi Eh, vorbim despre raportul eh, privitor la eh, un raport de inițiativă, inspecțiile eficiente ale muncii pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă în Europa. Este un raport pe care coordonatorii au dorit să-l inițieze din perspectiva creșterii importanței acestor aspecte la scară europeană, lucru care nu e neapărat uh, nou, dar a devenit actual uh, odată cu explozia piețelor transfrontaliere pentru categoriile cele mai puțin protejate de lucrători cu aspecte juridice din ce în ce mai complicate. Este evident o dezbatere uh, Eh, aș spune, colaterală față de dezbaterea eh, noastră privitoare la directiva, privitoare la detașarea lucrătorilor, dar e o temă care este actuală eh, și inspecțiile sunt fragilizate în momentul de față din cauza reducerilor uh, de cheltuieli publice, iar coordonatorii au acordat uh, responsabilitatea acestui raport tocmai în lumina actualității problemelor. Uh, vom asculta patru experți, unii sunt bine cunoscuți, au avut ocazia să mai fie ascultați aici mai întâi Ludobec, care este uh, consilier la Ministerul Muncii în Belgia, uh, François Ignel, uh, reprezentant a Federației Lucrătorilor din Luxemburg, Heinz Ich, reprezentant al uh, sindicatului IG Metal din Germania și Claude Manuel Trion, director al societății Astrid care uh, operează în Franța. Uh, vă mulțumesc uh, de la bun început pentru că sunteți aici astăzi și înainte de a vă da uh, cuvântul, îi voi cere doamnei raportoare Uta Sanduch să ne explice uh, modul în care a abordat chestiunile. Uta Sanduch. Äh, Vă mulțumesc, doamnă președintă. Este foarte bine că ați amintit motivele pentru care comisia noastră a hotărât să discute inspecțiile muncii în uh, Europa. Doresc să mulțumesc experților pentru că au dat curs invitațiilor noastre pentru a discuta în profunzime problemele legate de um, acest punct, să discutăm despre viitorul inspecțiilor muncii în Europa. Nu doar Parlamentul European discută această temă, ci și Comisia Europeană se află în procesul de consultare publică și um, lucrează înspre crearea unei platforme europene. Inspecțiile muncii sunt esențiale pentru protejarea drepturilor lucrătorilor, așa cum a spus și dumneavoastră, Protecția întreprinderilor care activează în mod legal este foarte importantă pentru noi, pentru că aceste întreprinderi respectă niște standarde și nu trebuie să fie uh, confruntate cu o concurență neloială. Și trebuie să împiedicăm abuzurile în acest domeniu. Dacă este să vedem care este situația în Uniunea Europeană, atunci trebuie să vedem că s-a ajuns la 18,8% muncă nedeclarată, 18,8% din produsul intern brut, în medie. Există unele state unde acest, projun, acest procent ajunge la peste 30%. Există diferite modalități de abuz, activități care sunt complet nedeclarate, dar există și relații de muncă în care lucrătorii uh, se bucură de uh, teoretic în mod legal de un contract de muncă parțial, deși prestează serviciile, serviciile unui uh, loc de muncă permanent. Și, pe de altă parte, nu trebuie să uităm de efectele concrete pentru fiecare lucrător în parte, din punctul de vedere al formării profesionale uh, continue, din punctul de vedere al excluderii uh, sociale a persoanelor respective. Pe de altă parte, există efecte concrete și pentru productivitatea întreprinderilor și pentru creșterea economică europeană în uh, totalitatea sa. Și ați amintit și dumneavoastră, doamnă președintă, dezbaterea pe care am avut-o când am discutat directiva privind detașarea lucrătorilor, dezbatere care ne-a arătat că aceste controle sunt foarte importante, dar sunt în același timp o, o temă controversată. Avem nevoie de autorități care să funcționeze foarte eficient pentru a putea uh, Uh, descoperi aceste abuzuri. Ne aflăm, de fapt, într-un uh, paradox. Toate statele membre trebuie să economisească, să recurgă la reduceri bugetare. Pe de altă parte, acest lucru afectează capacitatea lor de a uh, încasa diferite venituri. Și știm foarte bine că aceste autorități de control nu au suficient personal la dispoziție și tocmai în această perioadă de criză economică în care uh, bugetele publice au trebuit să fie reduse, situația de fapt s-a agravat. Putem stabili un cadru reglementar cât mai larg în Europa, putem uh, adopta foarte multe legi, nimic nu ajută dacă respectarea legii nu este controlată. Și pe lângă lucrători și întreprinderile care activează în mod legal sunt uh, cele care au de pierdut, tocmai pentru că își pierd un avantaj uh, concurențial. Munca la negru duce așadar la probleme din punctul de vedere al concurenței în Europa. Deci, uh, Cred că trebuie să fim uh, atenți nu doar la aspectul concurențial, cât și la, dar și la aspectul uh, dumpingului social. Raportul meu va avea două părți, raportul meu pe care îl vom discuta săptămâna viitoare, o parte națională și o parte europeană. În primul rând, trebuie să vedem care sunt uh, principiile unui control național eficient, cine controlează, uh, cum sunt structurate autoritățile naționale de control și care sunt cele mai bune exemple de colaborare între autoritățile de control naționale. În o a doua parte uh, voi discuta despre schimbul de date transfrontal, transfrontalier pentru a consolida colaborarea între autoritățile naționale și pentru a consolida controlul, control, controlul împotriva dumpingului social din Europa. Sper că, vom, că voi primi informații foarte interesante astăzi din partea experților pe care i-am invitat și aștept cu nerăbdare discuția pe care o vom avea. Mulțumesc, spune președinta, și dau mai întâi cuvântul lui Dubec pentru 8 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. În general, munca nedeclarată rămâne greu de măsurat în Europa. Prezintă dificultăți pentru cei care concep politicile și mai ales pentru inspecțiile de muncă. care trebuie să se ocupe de fraudele legate de aceste activități. Uh, provocarea cu care se confruntă guvernele este să reducă acest fenomen și să asigure uh, condiții uh, bune de, lucre, de lucru uh, tuturor uh, în Europa. Belgia privește pozitiv propunerea Comisiei de a întări această directivă anunțată de multă vreme și în legătură cu care avem mari așteptări. Inspectorii de muncă se confruntă cu multe dificultăți și le e greu să lupte împotriva muncii la negru. Atât angajatorii cât și lucrătorii nu cooperează de multe ori cei din urmă de teamă să nu-și piardă joburile, ceilalți preferând câștiguri imediate, evitând plata taxelor. Angajatorii ar dori să reducă costul operațiilor și să evite limitarea pe care o impune legea privitoare la muncă flexibilităților manageriale. Acest lucru explică import importanța colaborării cu toți purtătorii de interes tradițional, cum ar fi partenerii sociali, uh, observatorii, institutele de cercetare, universitățile, ONG-urile. Belgia a creat un mecanism de cooperare care implică pe inspectori în uh, zona condițiilor de muncă, al securității sociale și a taxelor 21 uh, de formații se întrunesc o dată pe uh, lună sub uh, conducerea unui procuror și acest uh, nucleu organizează două zile de inspecții multidisciplinare uh, pe lună. Accesul la informațiile provenind de la alte instituții uh, se află la diferite stagii de dezvoltare. Dacă accesul direct sau schimbul electronic de date între inspectoratele de muncă și celelalte autorități relevante este utilizat în țări cum ar fi Belgia și Olanda, în alte țări el constituie încă o problemă, mai ales când e vorba de autoritățile fiscale. Eh, Belgia eh, a oferit eh, o practică bună în comunicarea bazelor de date. Există un organism care uh, oferă informațiile necesare pentru investigarea cazurilor. Mai bine de 2000 de instituții, inclusiv la nivel local sunt conectate între ele și mai bine de 720 de milioane de mesaje au fost schimbate în anul 2011 utilizându-se această platformă. Fiecare instituție înregistrează și updatează datele uh, prin intermediul acestei platforme. Datele protejate din motiv de confidențialitate sunt accesibile numai pentru instituțiile centrale uh, de conducere. Aplicațiile electronice sunt la dispoziția angajatorilor pe care îi scutesc de anumite sarcini administrative, uh, cum ar fi declarația uh, către birourile de asigurări sociale. Inspectoratul de muncă din Belgia are acces permanent la o serie de baze de date, cum ar fi Dimona, Limosa, Eh, care reprezintă un instrument de control în lupta împotriva fraudei și a concurenței neloiale eh, a lucrătorilor străini care acceptă să lucreze pentru sume mai mici și în felul acesta nu respectă legile eh, belgiene. De asemenea, baza de date OASIS, care este gândită pentru a combate frauda în securitatea socială, Uh, într-un fel structurat și sistematic. Datele utilizate de această bază de date OASIS sunt furnizate uh, pe canale care provin de la Banca pentru Securitate Socială, iar uh, aplicația analizează indicatorii care sunt reprezintă anomalii în creșterea sau descreșterea profitului. O altă bază de date este Genesis, care este uh, un cadastru comun de investigare cu acces către bazele de date Dimona, Limoza și altele, uh, evitându-se în felul acesta riscul de a dubla inspecțiile de către diverse autorități. Soft site-ul, care este actualizat zilnic, conține informații asupra vizitelor de inspecție eh, și a rezultatelor acestora. O nouă aplicație este Dolsis, datând din noiembrie 2011, care îngăduie instituțiilor publice să aibă acces di, eh, direct la datele eh, serviciilor sociale. Eh, banca în care se regăsesc toate aceste baze de date eh, identifică și responsabilitatea personală. În plus, eh, s-au elaborat o serie de instrumente comune care asigură uniformitatea intervențiilor de către Serviciul de Informație și Cercetări Sociale. Mai mult, a fost semnat un acord de cooperare între inspectoratele federale sociale și autoritățile fiscale în ianuarie 2010 pentru a schimba informații și în acest moment sunt în curs negocieri cu Franța și se explorează posibilitatea accesului direct al autorităților din ambele țări la sistemele de informații. La nivel european, utilizarea platformei comune, cum ar fi KSS, uh, nu uh, și-a găsit încă un corespondent când e vorba de munca la negru, mai ales pentru că există limite impuse de protejarea confidențialității datelor individuale, dar un pas important s-a făcut prin IMI, eh, sistemul eh, care implică eh, postarea datelor privitoare la lucrătorii transfrontalieri și care funcționează începând din iunie 2011. La nivel multilateral, începând din februarie 2011, inspectoratele de muncă din 11 țări europene au semnat Carta de la Bruj, care promovează o abordare comună a nevoii de uh, cooperare suplimentare și de întărirea cooperării administrative în lupta împotriva muncii la negru, a fraudei transfrontaliere, în scopul constituirii unei rețele europene. Dimensiunea internațională a muncii la negru este astăzi o realitate. Date fiind deschiderea piețelor, libera circulație a întreprinderilor și a lucrătorilor, s-a uh, creat uh, această situație pe care o cunoaștem cu toții. Considerăm că cooperarea la diverse niveluri și canalizarea eforturilor într-o direcție comună ar putea să limiteze acest tip de fraude. Inspectoratul belgian uh, se bucură că există acest proiect și posibilitatea ca statele membre să utilizeze mai bine instrumentele din directiva existentă a crescut tocmai pentru a se întări dimensiunea socială a Uniunii Europene. Cred că mi-am consumat timpul, spune vorbitorul. Voi încheia cu o ultimă remarcă. Intenția unor uh, state de a uh, garanta un venit minim este, desigur, un lucru uh, pozitiv, dar trebuie să ne gândim la plată egală pentru muncă egală. Vă mulțumesc! Mulțumim, spune președinta. Ați menționat un punct, uh, aplicarea directivei privitoare la muncitorii detașați și uh, care ne interesează foarte mult. Uh, dăm cuvântul următorului expert, care reprezintă Federația Meșteșugarilor din Luxemburg și căruia îi spun bun venit aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, bucuros să vă pot vorbi aici despre inspecțiile de muncă, că este, pentru că este un lucru la care țin foarte mult. Vorbeam despre percepția inspecțiilor de muncă pe lângă companii și această percepție este destul de negativă. Și asta din cauza caracterului eh, represiv al eh, vizitelor eh, de inspecție. Cadrul legal din foarte multe țări arată că sfera de aplicare a acestor inspecții este din ce în ce mai mare. Vorbim despre faptul că inspecțiile de muncă au competența de a consilia, de a controla și chiar de a sancționa întreprinderile și atunci când vedem ordinea în care sunt numerate aceste uh, competențe, vedem că în primul rând ar trebui să fie consilierea întreprinderilor, așa prevede legislația. Dar în realitate vedem că această logică nu este aplicată întotdeauna. Și de ce se întâmplă asta? Încerc să vă explic un pic punctul meu de vedere în ceea ce privește cele trei competențe. De ce nu este consilierea uh, pusă pe primul loc? foarte adesea este vorba de o lipsă de formare a oamenilor trimiși pe teren. Foarte adesea vedem inspectori care sunt competenți în dreptul muncii, dar atunci când vorbim de ceea ce ține de securitate și de sănătatea lucrătorilor din întreprindere, asta nu este domeniul lor și foarte adesea vin și spun întreprinderilor, nu e bine ce faceți, dar dacă întreprinderea întreabă uh, și ce ar trebui să fac, răspunsul este, asta nu știu, nu e de competența mea. Și în multe inspecții există ingineri care sunt extrem de competenți în domeniul securității și al sănătății, dar, din păcate, acești oameni sunt uh, retrași în birourile lor și nu sunt lăsați să vină în teren. Când, de fapt, tocmai acești oameni ar trebui să vină pe teren pentru a ajuta întreprinderile să pună în aplicare legislația în ceea ce privește siguranța și sănătatea lucrătorilor. Și asta este o mare lipsă în multe cazuri uh, de inspecție de muncă. În ceea ce privește controlele, aș spune că ele funcționează destul de bine în ceea ce privește controlele pe șantierele mari, în uh, clădirile administrative, în aeroporturi, acolo unde inspecția de muncă um, ține, um, e în cooperare cu VAMA, cu asistența socială, cu poliția și așa mai departe. Și lucrurile apar după aceea și în uh, ziare. Dar Ceea ce nu se vede este controlul uh, micilor șantiere, sala de baia bunicii, spre exemplu. Și aici vedem că inspectorii nu fac suficiente uh, inspecții pe aceste uh, șantiere. Și Tocmai acolo se întâmplă munca la negru, pentru că pe marile șantiere, da, există și oameni nedeclarați, dar în general, pe șantierele mici, unde nu există inspecții, acolo este cea mai mare incidență a muncii la negru. ceea ce privește sancțiunile, e clar că dacă avem reguli și dacă vedem că cineva nu aplică aceste reguli, sau spune puțin în pasă mie de reguli, acești oameni trebuie sancționați și ar trebui să fie sancționați altfel, astfel încât să nu mai poată profita de neglijența sau de nerespectarea legislației. Deci nu sunt deloc împotriva sancțiunilor, dar sunt de părere că, în primul rând, trebuie să informăm uh, întreprinderile și să le consiliem astfel încât ele să se poată adapta mai bine la legislație. Și în concluzie o să încerc să uh, fiu mai succint și să acord din timpul meu vecinului. În concluzie, inspecțiile de muncă sunt în primul rând partenerii uh, întreprinderilor. Consilierii de prima alegere pentru întreprinderi mai ales în ceea ce privește securitatea și siguranța uh, și sănătatea angajaților. Ar trebui să fie oameni competenți pentru a ajuta întreprinderile să pună în aplicare legislația relevantă. În ceea ce privește controlele, da, avem nevoie de controle, dar avem nevoie de controle și pe micile șantiere. Acolo unde aș spune că uh, sunt cele mai mari riscuri. În ceea ce privește sancțiunile, dacă găsim că există întreprinderi sau așa ziși liber profesioniști care nu respectă sau sfidează legislația, legislația de muncă sau legislația sănătate, aceștia trebuie sancționați astfel încât să nu profite de infracțiunea comisă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Al treilea invitat este Heinz Fritsch, responsabil de Departamentul de Sănătate și Securitate la, al sindicatului din Germania. Aveți cuvântul pentru o minută. Ja, vielen Dank, Frau Vor Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnilor și domnilor. IG Metal dorește să vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat să participăm pentru a discuta această temă atât de importantă. IG Metal reprezintă în Germania 2,5 milioane de lucrători care sunt activi în aproximativ 300.000 de întreprinderi. Și sarcina noastră din punctul nostru de vedere, aceste întreprinderi se, aceste întreprinderi se împart în trei categorii. Există un număr mic de mari companii care au proprii, uh, secțiuni proprii care se ocupă de, de protecția muncii, uh, care nu au nevoie de supravegherea din partea autorităților uh, statului pentru că știu foarte bine care sunt standardele care trebuie respectate. Apoi există un număr foarte mare de întreprinderi care uh, principial au o bună voință, dar cărora le, le lipsesc cunoștințele de specialitate. Sau, uneori, patronul uh, întreprinderilor respective vine din domeniul, uh, este un inginer sau are studii politehnice, dar din punctul de vedere al uh, combaterii uh, stresului la locul de muncă nu are foarte multe uh, cunoștință și ar avea nevoie de o bună consiliere. Și în ultimul rând, uh, este vorba de categoria care pe noi ne îngrijorează cel mai mult. Este vorba de întreprinderile care cu bună știință încalcă prevederile legate de condițiile de muncă și așa mai departe și uh, nimeni nu împiedică să facă acest lucru în plus. Un uh, un uh, sondajul Lesnar din anul 2009 ne-a confirmat această părere pentru că arată că foarte multe întreprinderi recurg la protecția muncii atunci când sunt obligați din punct de vedere legal, când sunt obligați să, răspund, să respecte anumite uh, prevederi uh, legale. În, uh, din al doilea pe al doilea loc vine presiunea exercitată de autoritățile uh, statului care uh, se asigură că totuși niște standarde sunt respectate. Apoi vin motive legate de propria rentabilitate a întreprinderii, sau uh, presiunea exercitată de lucrătorii proprii de a schimba ceva din acest punct de vedere. Acest lucru se petrece pe un, într-un context foarte complex. Uh, directivele europene în Germania au fost uh, transpuse prin diferite norme de punere în aplicare și, din păcate, aceste norme de punere în aplicare sunt prea puțin uh, concrete și acest lucru duce la uh, probleme atât pentru cei care au o, o bună voință, care nu știu ce au, care nu știu ce au de făcut. Um, există unii unele persoane care recunosc că există anumite probleme, dar nu știu cum le-ar putea aborda. Apoi cei care uh, Uh, recurg la un uh, dumping din punctul de vedere al prețurilor, al costurilor, încearcă pur și simplu să evite uh, toate aceste norme și poate să facă acest lucru pentru că autoritățile nu au anumite, nu știu, nu știu să transmită informațiile rele, relevante. Noi considerăm că în cadrul de reglementare și acest lucru este valabil pentru toate categoriile de angajați. Punctul de referință trebuie să fie întotdeauna omul. Nu ne putem închipui că uh, lucrurile nu funcționează bine într-o ramură a economiei, pentru că în ramura respectivă concurența pe plan global este atât de mare încât trebuie scăzute standardele de protecție a muncii. Și apoi este foarte important ca uh, prevederile să fie cât mai clare. Dacă există cerințe foarte clare, atunci acestea pot fi respectate mai ușor și se poate verifica dacă au fost sau nu respectate. IG Metal consideră deja de mulți ani că cadrul legislativ uh, existent, chiar și la nivel uh, european, are o lacună majoră pentru că numărul tot mai mare a bolilor uh, profesionale ne demonstrează acest lucru. Din păcate, acest lucru nu se reflectă în niciun act normativ. Se ajunge la presiuni tot mai mari pentru, pentru lucrători, fără ca autoritățile competente să poată interveni în vreun fel. Apoi, cadrul de reglementare trebuie să fie unul uh, coerent și uh, vă spun că, de, că există, tot, există definiții foarte uh, diferite, ceea ce îngreunează întreprinderilor uh, respectarea dispozițiilor legale. În plus, pe lângă toate aceste probleme enumerate, o problemă cu care ne confruntăm tot mai mult și în Germania se referă la uh, reducerea masivă a personalului care se ocupă cu inspecțiile de muncă. Aveți aici cifrele comparate pentru anii 2002 și 2011. În uh, perioada respectivă, uh, personalul uh, a fost redus cu 28% în toate landurile federale din Germania. Trebuie să știm că în Germania de inspecția muncii se ocupă fiecare land în parte un, în unele landuri uh, personalul a rămas neschimbat, însă în cel mai important, în cel mai mare land în uh, Renania de Nord-Vestfalia uh, durează foarte mult timp până când o întreprindere este vizitată, inspectată, deci uneori durează chiar trei generații până când este inspectată o asemenea întreprindere. Acest lucru se reflectă și în numărul întreprinderilor care au fost inspectate. 120.000 de mii de întreprinderi din 4 milioane au fost inspectate, unele dintre acestea, într-adevăr, de mai multe ori. Nu este un uh, lucru care trebuie criticat, pentru că este vorba de întreprinderi cu un risc ridicat, dar în general, uh, protecția acestei inspecții nu este suficient de extinsă și este un lucru um, confirmat și de un funcționar care a lucrat la redactarea raportului SLIC, care spune că inspecțiile muncii din partea uh, statului au ajuns la o limită datorită reducerilor de personal. Uh, în aceste condiții mai pot fi um, realizate doar obligațiile uh, pertinente. Este vorba de un uh, funcționar uh, pentru orașul Bremen care a făcut această de- uh, declarație. IG Metal s-ar bucura dacă autoritățile responsabile pentru inspecțiile muncii s-ar bucura de o mai mare atenție din partea Uniunii Europene, ne-am, gândit, ne-am bucurat dacă ar exista niște prevederi mai clare, dacă am putea înțelege mai repede care sunt uh, lucrurile care sunt uh, sancționate și dacă stresul fizic pentru lucrători s-ar reflecta într-un mod sau altul în uh, uh actele normative. Vă mulțumesc! Merci. Mulțumesc! urmă, ultimul invitat, Claude Manuel Triumf, care este directorul uh, unei societăți. Vă reamintesc că l-am mai avut invitat în uh, cadrul acestei comisii atunci când am discutat raportul Cercas despre restructurarea întreprinderilor. Aveți cuvântul pentru 8 minute. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Uh, într-adevăr, conduc un think tank care este legat de um, relațiile sociale și relațiile de muncă în Franța și în Europa. Dar printre cei patru vorbitori, eu sunt singurul inspector de muncă, de formație, pentru că în prima parte a vieții profesionale cu asta m-am ocupat. Și cu acest titlu și ca atare mi-am exersat această funcție și am fost și uh, Uh, președinte al Asociației uh, de Inspectori de Muncă și am creat o, react, o rețea de inspectori de muncă în uh, Franța și am condus produs, proiecte care s-au desfășurat și în câteva țări baltice și în Belgia și în Luxemburg legată de detașarea lucrătorilor și de cooperarea între autoritățile publice, printre care și sistemele de inspecție a muncii. Nu vreau să vă vorbesc despre sistemul francez, ci despre un pericol care mi se pare important la nivelul uh, sistemului în întregime, în Europa. Primul lucru pe care trebuie să ne-l amintim este că atunci când vorbim despre inspecția de muncă, în primul rând, termenii de referință ne sunt dați de Biroul Internațional al Muncii și de faimoasa Convenție 20, 80 ă, care a fost ratificată de cele 28 state membre ale Uniunii și termenii de referință aparțin unei organizații mondiale. Dar nu există termen de referință specific european, e primul lucru care trebuie subliniat. În al doilea rând, sub același nume se ascund realități extrem de diferite. Și, evident, peisajul e mai nuanțat decât cel pe care vi l-am uh, prezentat dar, grosomodo, avem două categorii mari de sisteme în Europa și cu câteva sisteme intermediare. Aș spune că avem uh, aceste două sisteme care afectează aproximativ 50%, deci sunt uh, împărțite în mod egal între statele membre. Vorbim de sud, uh, începând din Belgia și spre est, și vorbim despre partea nordică și nord-vestică a Europei. Primul sistem. Acesta care se numește Inspecția Muncii sau Inspecția Drepturilor Sociale este un sistem așa zis, generalist, care se ocupă de o mare parte a relațiilor de muncă. Se ocupă și de siguranța la locul de muncă, dar se ocupă și de salarii, și de timpul de lucru, și de munca la negru și așa mai departe. Și astfel putem spune că acest sistem este generalist. Este o importanță uh, mare asupra tipului de profesioniști. Aceștia vin din diverse medii, dar printre ei se numără uh, economiști, uh, polițiști și chiar specialiști în sănătatea la locul de muncă. Al doilea sistem, așa zis specialist, se ocupă în mod esențial, nu neapărat exclusiv, de siguranța și sănătatea la locul de muncă și foarte rar uh, are numele de inspecție de muncă. În Europa vorbim de autoritatea de siguranță uh, și de sănătate, vorbim de mediul de lucru. Nu e același lucru și această semantică diversă este importantă pentru că asta arată și competența profesioniștilor, pentru că în al doilea sistem uh, profesioniștii sunt uh, experți în chestiunile respective. Al doilea tip de lucru pe care trebuie să-l discutăm este problema de acoperire. Anumite sisteme nu acoperă decât sectorul privat, pe când altele acoperă și sectorul public și cel privat. Uh, avem un sistem uh, de sancțiuni exclusiv administrative, altul este un sistem cu o sancțiuni penale uh, În Polonia, spre exemplu, sistemul este sub controlul direct al Parlamentului, deși de obicei este sub controlul uh, guvernului. Și uh, aș termina cu ideea că titlul acestei uh, audieri este condiții de lucru, condiții de muncă și inspecții de muncă eficiente, dar subliniez uh, că noi nu controlăm asta. Deci noi, uh, pe noi ne interesează occupational health and uh, safety, deci sănătatea și siguranța la locul de muncă. Dar Aici intrăm într-un spectru foarte larg, pe care vi l-am spus deja și nu o să-l uh, repet. Domeniul de competențe comune nu se referă exclusiv la condițiile de lucru, ci la sănătatea și siguranța la locul de muncă, ceea ce are consecințe asupra modului de a acționa al acestor uh, inspectori. Aș vrea să pun o întrebare. Există astăzi un uh, început al unui sistem integrat în Europa. Da, avem un sistem uh, care se cheamă SLIC, Senior Labor Inspectors Committee, care este o, o structură prost dotată și destul de slabă, care se uh, ocupă de schimburi de păreri între cei care uh, conduc inspecțiile de muncă și cei care încearcă să, lansează, să lanseze avize în ceea ce privește strategia comunitară, uh, să aibă strategii și în care uneori se ocupă și de metodologie. Dar nu este doar asta în Europa. Există și alte sisteme unde cooperăm și mă gândesc la toate proiectele, inclusiv detașarea lucrătorilor și la cooperarea transfrontalieră. astfel încât uh, țările fac schimb de informații și uh, de aceea nu prea există școli de formare pentru inspectorii de muncă. Și acest sistem de formare nu există în toate statele membre. Care sunt principalele provocări, după părerea mea? În primul rând, doamnă președinte, transformarea întreprinderilor. Astăzi ne aflăm într-o lume extrem de globalizată, cu o influență destul de puternică a rețelelor de întreprinderi și a grupurilor. Suntem într-o lume în care Uh, avem uh, externalizarea de servicii care joacă un rol esențial. De asemenea, avem și o internalizare a pieței de muncă și o mare creștere a numărului de întreprinderi. Și atunci problema este cum țin cont uh, inspectoratele de muncă de aceste condiții și cui se adresează ele în realitate. Aș spune că una dintre probleme subliniată și de antevorbitori este că, pe de o parte, uh, cei din uh, întreprinderi sunt lăsați deoparte din diverse motive și, de asemenea, mai este și influența multinaționalelor. A doua mare provocare, transformarea regulilor codului muncii și a dreptului muncii. Am vorbit mult despre diversificarea contractelor de muncă, și de asemenea de apariția muncii la negru și a liber profesioniștilor, dar mai sunt și alte lucruri. Din ce în ce mai multe norme sunt private, certificate, standarde, care sau sunt standarde create de partenerii sociali în domeniile de competență ale inspecției de muncă, dar inspecția de muncă nu are competența să le verifice tocmai pentru că acționează în baza uh, unei legi depășite. Și atunci uh, care sunt instrumentele cu care ne putem uh, dota pentru a acționa? Ce fel de sancțiuni pe viitor uh, putem impune și care este complementaritatea între actori? O să termin cu o observație sau câteva observații asupra unui sistem mai integrat. În primul rând, da, există un interes obiectiv uh, pentru a avea un asemenea sistem. Mobilitatea lucrătorilor, creșterea diversificării contractelor, rolul cheie al multinaționalelor și al standardelor uh, uniforme în toate țările, au dus la niște schimbări socioeconomice. Dar trebuie să spunem că față de asta, sistemele de inspecție a muncii uh, Uh, au uh, progresat într-o manieră foarte diferită și au rămas uh, extrem de naționaliste, dacă vreți. Și aș spune că sunt destul de depărtate de aceste evoluții. Colegul german a vorbit despre riscurile psihosociale. Sistemele de uh, inspecție a muncii au uh, recunoscut acest concept mult mai târziu decât ceilalți actori implicați. O să termin prin a spune că da, avem nevoie de o fertilizare încrucișată, dar dincolo de ceea ce facem noi. Avem nevoie de baze de date comune, avem nevoie de module de formare care să fie comune, avem nevoie de platforme de schimb. Există deja câteva, dar destul de birocratice și care ar trebui să fie mult mai dezvoltată decât sunt și care ar trebui să se refere și la condițiile de lucru și, de asemenea, avem nevoie de inovații în ceea ce privește metodologia și sistemul de sancțiuni, pentru că majoritatea sistemelor de inspecție a muncii uh, sancțiunile se ridică la maxim 1%, dar acest 1% credibilizează tot restul. Și dacă aceste sancțiuni nu sunt eficiente, pentru că mă refer aici în special la marile întreprinderi, atunci nu facem decât să încercăm să golim oceanul cu lingurița. Mulțumesc! Mulțumesc! Ați depășit timpul de vorbire și nu v-am întrerupt, deci felicitări! Și vreau doar să vă spun că Um, având în vedere că ați spus că ați fost ultimii care ați uh, descoperit riscurile psihosociale și noi am fost ultimii care au văzut uh, um, degradarea creditelor ipotecare. Deci uh, nu putem să arătăm cu degetul către inspectorii de muncă. O să dau mai întâi cuvântul lui Jean Lambert și apoi lui Richard Farbe. Thank you very much. I, I think all of us would... Uh, mulțumesc, cred că tuturor li s-a părut foarte interesant și uh, vorbeați despre lipsa de cifre uh, privitoare la inspecțiile de muncă și nu e nicio surpriză pentru că în delegații am vizitat diverse țări și peste tot avem aceleași probleme și uh, una din soluții ar uh, putea să fie um, precizarea unor obiective, să vedem unde sunt mai mari uh, riscurile muncii la negru în construcții, în agricultură. M-au interesat comentariile dumneavoastră și aș vrea să știm cum credeți că ar trebui uh, procedat uh, în ciuda resurselor reduse? În privința cooperării la nivel european, unul din uh, lucrurile care trebuie modificate în legislație este foarte complicat, e greu de făcut și asta este mai curând o scuză decât un motiv. Cum credeți că ar trebui sprijinită această uh, activitate? E vorba de resurse, e vorba de prevederi legale? Vă mulțumesc! Mulțumim, Richard Falk! Mă bucur că am ajuns să vorbim în fine despre inspecțiile muncii. Dar trebuie să fim foarte atenți că uh, înainte de a lua o hotărâre de a face un pas care merge spre unificarea legislației muncii, toate statele membre Uh, se vor repezi să invoce subsidiaritatea și tradițiile. Eu am lucrat ca inspector de muncă, eu însumi, și munca devine din ce în ce mai precară. Piața muncii uh, devine tot mai flexibilă. Și toate astea duc la lucrurile menționate, eh, dar soluția este foarte simplă. Trebuie să ne punem întrebarea câți inspectori există, câți inspectori de muncă există în statele membre. Gândiți-vă la câți oameni lucrează la negru pe diverse șantiere din marile orașe europene. Și când apare un uh, inspector, uh, proprietarul clădirii este ostil, dar și muncitorii sunt ostili față de inspector. Dați-mi voie să închei spunând ceea ce fostul prim-ministru rus Cernomârdin spunea. Am dorit să facem foarte bine, dar rezultatul a fost ca de obicei. Mulțumim! Doamna Regner, vă mulțumesc. Am două întrebări concrete. Prima se referă la declarația explicativă uh, pusă de doamna Steinruck în proiectul de raport, unde se spune că uh, inspectoratele de muncă ar trebui să combată munca la negru. Se pune întrebarea cum pot acționa inspectorii de muncă împotriva muncii la negru. Dumneavoastră v-ați referit la măsuri de protecție a condițiilor de muncă, însă este mai important să combatem munca la negru. Și nu discutăm doar de a examina să dacă dacă masa unui lucrător trebuie să se afle într-o poziție mai bună, ci discutăm despre nucleul acestor uh, acte normative. A doua întrebare se adresează domnului Triumf. V-ați referit la această problemă între inspecția, inspecția muncii și aspectele de sănătate și siguranță la locul muncii. Uh, lucru care mi se pare că este în contradicție cu cele spuse de al doilea vorbitor, domnul Engels, care s-a referit la sarcina inginerilor și așa mai departe. Cred că este foarte important să ne concentrăm pe, uh, pe cea mai importantă problemă, pe combaterea muncii la negru și pe respectarea normelor uh, fundamentale ale dreptului muncii. Thomas Handel, puis Phil Baignon et malheureusement... Euh, Phil... Mulțumesc. Uh, președinta citește lista celor înscriși la cuvânt. Thomas Handel. Vă mulțumesc, doamna președinta. Am multe remarci și o întrebare adresată domnului Engels. În primul rând, regulile sociale din punctul de vedere al protecției muncii nu sunt deloc utile dacă aceste lucruri nu sunt controlate și Ați atras atenția, doamnă președinte, că din punctul de vedere al directivei privind detașarea munci, ă, muncitorilor, ă, creăm un cadru legislativ care nu ne va folosi dacă nu va fi respectat și nu va fi respectat în lipsa controlelor. Și nu este vorba doar de protecția clasică a muncii și protecția sănătății la locul de muncă, ci, după cum au spus și experți, este vorba de uh, subminarea standardelor de muncă stabilită pe plan european. Eu consider că, în plus, um, faptul că în ultimii ani ne confruntăm cu presiuni tot mai mari psihologice asupra lucrătorilor și acestea ar trebui să fie verificate de inspectorii de muncă. Cred că lucrurile sunt legate de timpul de, lu- de lucru, cât de lungă este o zi de, lu- de lucru, așa cum deja se reclama din anii 30-40 în Regatul Unit inspectorii de muncă. Din punctul meu de vedere, există și un alt doilea aspect și anume trebuie să discutăm și de răspunderea întreprinderilor. Deseori, se, prin intermediul unor subcontractări, se ajunge la un nou proces de, de producție și se presupune faptul că cel care a subcontractat o lucrare va ignora complet standardele legate de muncă. Deci, cred că ar trebui să există o răspundere a întreprinderilor care să fie transferată apoi și subcontractantului. A treia remarcă se referă la următorul lucru. Uh, un control nu poate funcționa dacă nu există o nouă organizare. Există în Bavaria, de exemplu, o directivă din partea Ministerului Inspectoratului, adresată Inspectoratului de Muncă, cerându-le acestora să uh, aibă o atitudine cât mai relaxată în uh, cadrul inspecțiilor pe care le întreprind și apoi vine o nouă directivă în care li se cere să fie puțin mai atenți. Deci, din punctul de vedere al organizării autorităților de control al muncii, trebuie să discutăm și aici care sunt modificările necesare. Și apoi, ultima remarcă se leagă de cele spuse de domnul Engels și anume Inspecția Muncii ar trebui să consilieze întreprinderile și să le spună cum uh, arată lucrurile în practică. De fapt, sper că v-am înțeles greșit, domnule Engels. Dacă merg cu autoturismul meu la inspecția tehnică și inspectorul respectiv, mecanicul respectiv, îmi spune că ceva nu este în regulă cu autoturismul meu și eu îi spun că nu trebuie reparat, atunci mă crede chiar prost. Cred că este mult mai important să sporim pur și simplu capacitățile și dacă întreprinderile au nevoie de consiliare din punctul de vedere al uh, protecției uh, muncii, uh, eu sunt convins că își cheltuiesc prost fondurile pe care le au la, la dispoziție. Însă, după cum am spus, sper că v-am înțeles greșit. Vă mulțumesc! Philippe Bagnon. Și apoi dau cuvântul din nou raportare. Phil Bagnon. Vă mulțumesc, am și eu câteva comentarii. Nu am o opinie foarte puternică vis-a-vis -vis de funcționarea mai bună a unui sistem integrat în comparație cu un sistem care se bazează pe specialiști. Cred că a doua variantă se ocupă mai mult de aspectele de sănătate și de siguranță la locul muncii, așa cum spunea și uh, doamna Regnă referința la munca nedeclarată. În uh, Regatul Unit uh, există o organizație care ține de trezoreria, de trezoreria națională. Ei se ocupă de uh, munca la negru pentru că îi interesează acest lucru. Dacă există muncă la negru, nu se plătesc taxele. Și uh, organizația respectivă îndeplinește și alte funcții. Deci, dincolo de inspecția muncii, anumite aspecte uh, trec și prin uh, oficiul uh, vămilor și veniturilor din uh, Regatul Unit. Apoi mai există cazurile în care activitățile industriale duc la dezastre uh, naturale, lucru care cauzează probleme și pentru lucrători. Deci, ideea este că, indiferent de sistemul care operează, indiferent dacă există un sistem uh, de control integrat sau un sistem uh, la care participă mai multe organizații de specialiști. Chiar și într-un sistem integrat vei avea nevoie de un uh, specialist. Cred că ambele sisteme au aceeași uh, suferință, au uh, prea puțin personal la dispoziție și din punctul de vedere al muncii la, neg- la negru, cred că un personal mai mare ar aduce anumite venituri. Deci nu cred că trebuie să ne legăm de forma sistemului integrat sau nu. Putem avea ambele opțiuni dacă personalul este suficient. Până la urmă discutăm de resurse și resursele umane nu sunt întotdeauna suficiente. Eu aș dori să vă mulțumesc în numele com uh, comisiei noastre, să le mulțumesc celor patru experți Uh, după cum știți, noi am tot discutat despre asta de încă de la începutul mandatului, când am adoptat uh, un uh, raport din inițiativa proprie pentru strategia de securitate și siguranță la locul de muncă. Am identificat Uh, elementele care afectează aceste lucruri. știm că este o miză mare pentru Uniunea Europeană, pentru că trebuie să ținem uh, cont și de bolile psihosomatice și de stres și de alte manifestări de acest tip. Eu aș vrea să îi întreb din nou pe invitați despre problema marilor șantiere, pentru că ați spus că sarcina nouă și mai dificilă a inspectorilor de muncă este în întreprinderi, în, contract, în IMM-uri, în uh, contractele atipice și eu, împreună cu raportoarea, uh, am ajuns la acest subiect tocmai vizitând un șantier mare, acolo unde problema inspecției muncii legată de Uh, nenumărații uh, lucrători detașați au îngreunat sarcina inspectorilor. Tocmai pentru că a controla condițiile locale de muncă, de siguranță, igienă și așa mai departe, uh, unde apare și interferența cu miza plății contribuțiilor sociale, eu n-am fost niciodată inspector de muncă și nu știu exact ce se controlează, dar uh, presupun că se controlează și respectarea acestor uh, norme. Impresia pe care am avut-o după vizita pe șantier este că era o miză ca dincolo de acest slick, ca să revin la ultima frază din prezentarea lui Claude Manuel Triumf, care n-a avut timp să ne vorbească despre asta, trebuie să ne întrebăm dacă miza nu era cumva să avem un corp european de inspectori. Încă o dată, dacă vrem să facem acest lucru, nu trebuie să europenizăm totul. Când avem situații în care există interferențe uh, și situații în care se bat cap în cap legislațiile naționale, trebuie să avem uh, o minimă coordonare și trebuie să avem și o brigadă de elită care poate să intervină atunci când apar aceste discrepanțe. Am avut exact aceeași dezbatere și în ceea ce privește lupta împotriva evaziunii fiscale și lupta uh, împotriva problemelor cu cotele, uh, problema cu protecția coastelor. și cred că avem interesul să ascultăm uh, părerea raportoarei. Da, Vă mulțumesc, doamnă președintă. Am întrebări uh, diferite adresate experților. În primul rând, domnul Beck, dacă am înțeles eu bine, Curtea Europeană de Justiție Um, a inițiat o acțiune în instanță împotriva sistemului Limosa, ceea ce este contrar celor discutate de noi astăzi, contrar celor uh, afirmate de experți. Și aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră și care ar fi soluțiile posibile din punctul de vedere uh, și în plus, care ar fi uh, consecințele pentru sistemul din Belgia, care este atât de diferențiat? Apoi, schimbul de informații transfrontalier, am auzit acest lucru, din toate punctele de vedere este în continuare defectuos. Întotdeauna se întâmplă așa, controlele naționale se opresc la graniță și statele membre uneori nu au niciun interes sau consideră că este lipsit de orice speranță să ceri și să primești informațiile necesare din partea altor state membre. Și uh, unul dintre dumneavoastră a mintit această cartă uh, semnată de autoritățile competente din 11 state membre și aș dori să știu dacă în urma semnării acestei carte există consecințe concrete, evoluții pozitive. Și domnule Engels, dumneavoastră v-ați referit că nu, că există o lipsă din punctul de vedere al educației și există o lipsă de competență. În mod, uh, în mod normal, uh, anumite, întotdeauna vorbim de necesitatea de a elibera IMM-urile de o sarcină administrativă prea mare, dar uh, înțeleg că este nevoie totuși de niște norme clare pentru acest sector. Dumneavoastră v-ați uh, referit și la uh, tema controlelor efectuate pe șantiere de mici dimensiuni și eu sunt de acord cu intervenția doamnei președinte. Cum considerați dumneavoastră este posibil să combatem uh, munca la negru și pe șantiere de mici dimensiuni și să ne asigurăm că sunt respectate uh, standardele de siguranță și de sănătate la locul muncii, pentru că ar trebui să țină cont de ambele aceste, de ambele aspecte. Și apoi, o întrebare pentru domnul Frice. Dumneavoastră ați spus că protecția muncii trebuie să țină seama mai mult de presiunile uh, psihofizice și psihice și aș dori să vă întreb dacă aveți o idee concretă despre care ar trebui să fie abordarea noastră, pentru că la nivel european Agenția Europeană din Bilbao vine cu foarte multe idei pentru prevenire și am dorit să știm care este părerea dumneavoastră, care ar putea fi contribuția um, inspecțiilor de muncă. Și apoi am și o întrebare adresată domnului Triumf. Înțeleg că sunteți de acord cu o părere care este și a mea. Avem o piață europeană de muncă și avem nevoie de o, inspecție, o inspecție europeană a muncii ca un instrument uh, pentru viitor. Sau uh, mă întreb dacă v-am înțeles bine sau nu. Vous avez besoin tout... Aveți nevoie de o jumătate de oră ca să răspundeți la toate întrebări, dar nu vă voi acorda decât 5 minute, spune președinta. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Beck. Aș dori să spun că există efectiv o judecată a Curții Europene de Justiție care noi i-am cerut niște definiții, un text uh, privitor la muncitorii independenți care vin în Belgia. Și uh, verdictul a fost că le cerem prea mult, tot uh, fiindcă legislația belgeană a fost deja adaptată, și uh, există uh, texte privitoare la muncitorii detașați. Este important să afirmăm că trebuie să avem posibilitatea de a lupta împotriva fraudei sociale uh, care se comite uh, profitând de muncitorii detașați. A doua întrebare a fost uh, că inspectoratele își limitează inspecțiile la frontierele teritoriale. Este ceea ce încercăm să aflăm prin o informare bună, printr-o bună colaborare cu celelalte state membre, uh, inclusiv prin acorduri bilaterale uh, și schimb de informații. Și cum am spus, e foarte important să avem uh, un schimb de informații uh, continuu. Nu cred în uh, inspect, un inspectorat general. Cred într-un inspectorat cu unități specializate între care să existe o bună comunicare și care se dispună de o bancă de date comune. Uh, se poate schimba informații online. Ultima întrebare se referea la uh, la eh, acordul de la Bruj, inițial semnat de 11 state, acum, state acum de 20, eh, eh, o carte a drepturilor muncitorilor care prevede uh, dreptul inspectorilor de muncă să facă schimb de informații. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul Engels. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, mi-a acordat 5 minute. Nu am înțeles dacă 5 minute pentru fiecare întrebare sau în total, dar o să încerc să fiu scurt. Aș dori să încep prin a răspunde întrebării adresată de colegul meu, de uh, domnul uh, German, care nu, nu știa foarte bine dacă m-a înțeles bine sau nu. În foarte multe state, competențele se referă la consiliere, control și impunerea unor sancțiuni. eu consider că în uh, inspecția muncii trebuie să fie un partener al întreprinderilor. Și dacă cineva îți spune, nu faci un lucru corect, atunci trebuie să-ți spună și cum se face în mod uh, corect. Deci, sau cel puțin, sau dacă nu știi acest lucru, măcar să îți dea informația cui trebuie să te adresezi pentru a afla cum trebuie făcute lucrurile în mod corect. Deci, nu putem spune cuiva nu faci un lucru bun și este treaba ta să găsești informațiile necesare pentru a înțelege cum ar trebui să fie făcute lucrurile. Deci, uh, consider că inspectoratele muncii trebuie să aibă un rol mult mai apropiat de uh, de întreprinderi, într-adevăr nu trebuie să preia sarcinile întreprinderilor, însă, mai ales când vine vorba de întreprinderi mici și mijlocii, acestea au nevoie de anumite informații și de o consiliere. Și apoi, problema legată de marile șantiere. Je crois que pour les grands chantiers, les inspections euh, marchent mieux. Vous avez parlé effectivement euh, Euh, du, euh, du problème des cotisations sociales quand on parle des grands Atunci când vorbim despre inspecțiile uh, de proporție, vorba de inspecții care se fac în colaborare cu inspectorul de muncă, poliția și eventual uh, alte instituții. Acolo există în efectiv uh, o colaborare. Nu am obiceiul să vă întrerup, spune doamna Pervanș, dar uh, șantierul pe care am fost eu uh, au avut loc mai multe accidente mortale pentru ca chestiunea să iasă în public și asta s-a făcut prin uh, intermediul unei organizații, unei militante care s-a mobilizat pentru a-i susține pe muncitorii polonezi. Și eu cunoșteam bine dosarul dar este o situație care se regăsește, credem noi, în multe locuri. Poate că pe hârtie lucrurile stau bine, eh, dar suntem totuși neliniștiți când vedem ce se petrece pe un șantier. Eh, există o anumită tradiție a inspecției de muncă și uh, nu sunt acoperite asemenea situații, dar suntem cu atât mai uh, neliniștiți cu cât noi aici, la Parlamentul European, pledăm pentru lucrările de mari dimensiuni uh, și uh, facem apel la contracte de muncă temporare, deci mai puțin solide uh, din acest punct de vedere. Mă scuz uh, că v-am întrerupt, dar vreau să spun aceste lucruri. Eu cred însă că aceste lucruri se pot rezolva la nivel național, spune domnul Engels. S-a evocat de mai multe ori astăzi după amiază problema colaborării între diversele țări. S-a vorbit aici despre un lucrător polonez, e adevărat, securitatea socială uh, nu cunoaște totdeauna condițiile de muncă uh, ale țării de proveniență și privind realitatea în față, Eh, la nivelul eh, slicului există o serie de direcții care lucrează împreună, dar la nivel practic e nevoie de mult mai multă colaborare, pentru că oamenii nu se cunosc între ei, eh, nu există un sistem, un sistem informatic. Acolo apare într-adevăr o problemă și când vorbim de detașarea muncitorilor, uh, vorbim uh, și de alte probleme pe care le cunoaștem, eu personal aș spune că dacă ar exista un sistem prin care s-ar putea, într-un fel, să avem acces la niște date privitoare la muncitorul respectiv în țara lui de origine, asta ar simplifica mult problemele uh, și din perspectiva securității muncii. Aș spune că la nivel național funcționează destul de bine în afară de uh, anumite regiuni uh, care nu colaborează cu vecinii, uh, dar... Din punctul de vedere al controlelor pe micile șantiere, cred că singura posibilitate este de a avea mai multe controle pe asemenea șantiere și din nou ne confruntăm cu problema amintită deja, este clar că puțini oameni care se ocupă atât de, de protecția muncii, cât și de respectarea uh, uh, prevederilor legate de plata contribuțiilor sociale sunt uh, depășiți. Cred că lucrurile trebuie să funcționeze mai bine, atât pe plan național, cât și pe plan internațional. Trebuie să găsim o posibilitate, astfel încât, în momentul în care un inspector vizitează un șantier de mic dimensiuni, să aibă posibilitatea de a se bucura de asistență, din, asistență internațională din partea statului din care provine lucrătorul respectiv, să știe care sunt condițiile de acolo. Deci ne lipsește această dimensiune europeană. Apoi pregătirea profesională și competențele inspectorilor. Nu știu dacă trebuie să spunem pe plan european că pregătirea profesională trebuie să fie în așa mod sau în altul și competențele trebuie să fie acestea și nu celelalte. Este pur și simplu o realitate că ne lipsesc oamenii de care am avea nevoie pentru a oferi o consiliere eficace și de a uh, opera controlele uh, necesare. Lipsesc, uh, din păcate, aceste competențe în cazul tuturor controlelor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul Hans Pitt. Voi încerca să fiu succint. Cred că au existat patru grupuri de întrebări. Voi începe cu primul. Dacă um, este suficient să te concentrezi doar asupra întreprinderilor cu risc. Da, merită să faci acest lucru, însă nu întotdeauna. Și aș putea să vă dau un uh, mic exemplu. Un șantier naval foarte cunoscut în nordul Germaniei uh, acordă un uh, contract de demolare a unei uh, foste uh, hale, trebuie tăiate uh, anumite bucăți de fier foarte importante și În uh, primul contract se menționează faptul că este nevoie de două macarale pentru a coborâ în siguranță piesele respective de oțel. Ei bine, contractul este câștigat de o întreprindere care are la dispoziție doar o singură macara, și până la urmă întreprinderea care, care efectuează munca are la dispoziție și mai puține instalații și rezultatul final uh, sunt uh, patru decese și uh, este clar că munca a fost efectuată de o, de o întreprindere care nu era deloc potrivită pentru a îndeplini uh, munca respectivă. Deci, Asta se ajunge într-un uh, timp foarte scurt uh, la o activitate foarte uh, riscantă și nu este vorba de uh, un uh, șantier de mic dimensiuni, uh, demolarea unui uh, șantier naval, de exemplu, un, un asemenea hale. Deci riscul este o noțiune foarte relativă. Apoi, un uh, domeniu al activități, unor activități europene transfrontaliere se poate referi la calificarea și pregătirea profesională a inspectorilor de, de muncă. Cred că ar fi bine dacă ar putea fi creată o filozofie referitoare la care sunt uh, necesitățile inspecției muncii, pentru că nu întotdeauna se înțelege foarte clar ce anume se inspectează, deci din acest punct de vedere o coordonare europeană ar fi foarte necesară. Și ajung la următorul punct. Cred că în domeniul um, presiunilor uh, psihice lucrurile nu sunt atât de uh, neclare și nu este nevoie de o calificare foarte mare din partea autorităților de supraveghere. Thomas Handel are dreptate este vorba de lucrurile deja cunoscute, volumul prea mare de muncă, zilele de muncă prea lungi, um, naveta care este tot mai lungă pentru a ajunge la locul de muncă și um, volumul de informații uh, tot mai, uh, tot mai mare. Până la urmă, uh, presiunea tot mai mare se descarcă pe umerii lucrătorilor. Deci, Problema este că prevederile actuale se opresc la cele regăsite în uh, directiva europeană. În Germania, uh, IG Metal a făcut uh, anumite propuneri referitoare la redactarea unui regulament care să combată stresul și care să prevadă Uh, dispoziții clare despre ce înseamnă un mediu favorabil și unul nefavorabil și este vorba, așa cum spun mulți uh, psihologi, de uh, încălcări simple și ușor de înțeles a dreptului muncii până la urmă. Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul Triumf. Aș dori să răspund la întrebarea care mi-a fost uh, adresată privitoare la un sistem integrat de inspecții. Evident, este chestiunea pe care o puneam și eu în prezentarea mea și aș avea două lucruri de spus. Primul, nu e vorba să ne imaginăm că mâine un fel de mașinărie europeană se va substitui uh, sistemelor existente. Ceea ce vreau să vă spun este că există astăzi provocări transversale, transnaționale, care impun o acțiune de inspecție la nivel european, care nu poate fi efectuată de organele actuale și de aceea mi se pare că există nevoia de a face patru lucruri. Primul, să definim, să precizăm termeni de referință. Ce numim inspecție de muncă? Pentru că actualmente textele existente nu răspund aceste întrebări. SLIC se ocupă de securitatea la locul de muncă și, după părerea mea, Mm, o parte din sisteme investesc prea puțină energie în această direcție. Orientarea trebuie însă să fie înspre condițiile de lucru sau, dacă preferați, alt termen și că răsp- să-i răspund doamnei Lambert drepturile fundamentale ale muncii. Al doilea lucru, mi se pare uh, că avem nevoie, în orice caz, de o formare mai uh, egală, de formație comună, atunci când toți studenții din Europa vorbesc de Erasmus, uh, inspectorii muncii se află de-abia la început de drum și eu sper că tânăra generație de inspectori sunt gata eh, pentru o formare comună. Al treilea lucru sunt instrumentele comune de care este nevoie și insist asupra două aspecte. Mai întâi, inspectorii de muncă eh, nu pot să exercite presiuni asupra centrelor de decizie dacă nu există reguli europene privitoare la responsabilitate. Eu știu că dezbaterea dumneavoastră se concentrează pe alte lucruri, însă să fim clari, instrumentele astăzi sau nu există nici la nivel național, nici la nivel european și marile șantiere de care vorbeați asupra lor nu se pot exercita presiuni dacă nu dispunem de instrumentele necesare. Și voi încheia prin a spune ultimul lucru, mi se pare că sistemele de inspecție de astăzi trebuie să uh, privească vulnerabilitățile din lumea uh, muncii, muncitorii, întreprinderile, situațiile vulnerabile, pentru că doar așa vom avea niște elemente de orientare. Nu știu dacă va exista un Eurocor mâine, dar ce știu este că dacă nu reglementăm uh, Uh, aceste probleme. Nu le vom putea reglementa numai cu poliția de proximitate și vom uh, rămâne într-o optică provincială de poliție de proximitate și nu ne organizăm pentru a acționa asupra unor fenomene care le depășesc uh, în lumina internaționalizării economiilor. A fost mai puțin de 5 minute Vă mulțumim, spune președinta, fiind vorba de răspunderile conjugate, această comisie și acest parlament a adoptat o poziție în cadrul mandatului de negociere privitor la muncitorii detașați. E unul din punctele acestei directive care este extrem de contestat și poziția acestei comisii mi se pare uh, cea mai îndrăzneață pentru că trece dincolo de ceea ce propusese inițial Comisia Europeană. Și cred că este un subiect care va fi foarte dezbătut în cadrul negocierilor, fiindcă azi dimineață reprezentantul Organizației Mondiale a Muncii a criticat această poziție a Parlamentului Spre marea satisfacție a raportorului, ne aflăm deci încă în miezul unei dezbateri de actualitate care depășește, de fapt, uh, granițele muncii noastre și există o pasarele evidentă. În uh, numele acestei comisii, uh, mulțumim tuturor și sunt sigură că doamna raportoare va rămâne în contact cu dumneavoastră pentru a uh, obține clarificări asupra unui punct sau al altuia. Uh, raportul de inițiativă va fi examinat pe 26-27 septembrie și uh, până pe 10 octombrie la ora 12 se pot uh, depune amendamentele. Uh, Compromisul va fi prezentat și negociat pe 25 noiembrie pentru a fi votat a doua zi pe 26 noiembrie în plenară, în sesiunea, va ajunge în sesiunea din ianuarie. Am încheiat deci cu acest punct din ordinea de zi, iar la punctul 15 dau cuvântul lui Phil Beniu pentru a ne prezenta proiectul de raport privitor la participarea financiară a salariaților la veniturile întreprinderilor. E vorba de un uh, raport asupra căruia comisiile asociate s-au exprimat. Raportorul este Fabrizio Bertot de la Grupul Popular. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest raport uh, privește participarea financiară a angajaților și uh, cred că este o oportunitate pentru acest Parlament să se angajeze pe această uh, cale să se discute despre participarea tuturor la eh, business-uri și la activitatea unor întreprinderi. Pentru angajatori, nu știu dacă sunt ascultat, da? Pentru participarea la luarea deciziilor și la beneficii, Uh, este rezultatul unei uh, îndelugi colaborări cu întreprinderea și face să crească profitabilitatea ei. Uh, este o motivare suplimentară pentru angajator să investească în formare și pentru companiile, în special cele mici și mișle, mijlocii, este o sursă suplimentară de finanțare care poate produce Uh, stabilitate și face mai sigure locurile de muncă. Uh, uh, gradul de participare pe scară europeană este încă relativ scăzut, este datorat și lipsei de stimulente. În acest raport noi am încercat să dăm explicații pentru am enumerat avantajele pe care le aduce întreprinderii această participare și uh, uh, voi uh, comenta în profunzime unele dintre aspecte. Dacă privim la exemplul spaniol, vom constata că o societate uh, a furnizat uh, bune practici creând un cadru de lucru uh, uh, pe care noi îl expunem în proiectul nostru de aviz. Obiectul este faptul că um, proprietarii și muncitorii decid împreună, uh, apoi este vorba de flexibilitatea necesară pentru a se atinge diverse obiective. Această participare trebuie să fie de natură voluntară, angajații trebuie să dorească să participe la astfel de scheme și, în fine, uh, trebuie să existe o remunerare adițională Uh, care să nu substituie drepturile contractuale ale lucrătorilor. Și, în fine, trebuie însoțite de o informare clară asupra drepturilor și responsabilităților participanților la această schemă. În fine, politica fixale reprezintă o cheie pentru uh, dezvoltarea și implementarea acestor scheme și e nevoie de uh, reglementări la nivel european. Colegii din Econ uh, lucrează la un aviz privitor la aspectele fiscale. Noi am încercat să colaborăm cu toți cei interesați care ne-au uh, oferit un feedback constructiv, uh, astfel încât au reieșit o serie de propuneri concrete apte să contribuie la optimizarea acestor propuneri. Doamna Regner, vă mulțumesc, doamna președinte. Doresc să mulțumesc și domnului Benion pentru munca dumnealui, care reprezintă o abordare foarte constructivă a participării financiare a lucrătorilor. Este vorba de o temă foarte specială și există foarte multe modele unele funcționează foarte bine în unele, în, în, în unele întreprinderi, mai puțin bine în alte cazuri și în altele chiar deloc. Și aș dori să vă atrag atenția în primul rând că uh, avem de-a face cu abordări foarte diferite. Există bune exemple și acest lucru reprezintă o bună bază pentru noi pentru a aborda această temă. Și acum mă refer la propunerea făcută de domnul uh, Benion de a crea un al 29-lea uh, regim opțional. Este o propunere foarte ambițioasă, principial o idee uh, foarte bună, însă consider că datorită situației concrete în acest moment nu suntem, nu am ajuns uh, în momentul în care am putea introduce un asemenea regim. Probabil Consiliul ar trebui să recurgă la o recomandare adresată statelor membre. Am putea, uh, sprij- am, am putea consolida schimbul de bune practici între statele mem- uh, membre. Deci ar trebui, în primul rând, să facem reclamă tuturor acestor uh, posibilități de participare financiară a lucrătorilor. Poate poate fi prevăzută o linie bugetară uh, specială de către Comisia Europeană, să organizăm, să inițiem o campanie de informare despre posibilitățile de participare financiară a lucrătorilor, mai ales acolo unde aceste posibilități nu prea există, de exemplu în Europa de Est, sau nu sunt atât de bine, atât de bine cunoscute, tocmai pentru a crea premisele necesare uh, funcționării acestor modele. Domnul Benian s-a referit și la aspectele fiscale. Aspectul fiscal este punctul central dacă dorim să avem o abordare europeană. Dacă nu există în acest moment soluții care funcționează între statele membre, eu sunt convinsă că cel de-al 29-lea regim nu va putea funcționa absolut deloc. Și vă duc și vă atrag atenția asupra pericolului de a exista, de a apărea acest fenomen forum shopping. Uh, principalele elemente trebuie să fie um, voluntariatul și uh, flexibilitatea. Și în plus, aceste sisteme trebuie să fie acceptate de lucrători. Pentru acest lucru uh, trebuie să fie păstrate drepturile lucrătorilor, ale sindicatelor de a se implica în procesele decizionale. Într-adevăr, domnul Benio se referă și la aceste puncte și aș dori să mă refer în mod concret la, la alineatul 12, unde dumnealui Uh, vorbește despre o modificare a atitudinii sindicatelor înspre participarea la, la veniturile întreprinderilor. Știu că intenția este una pozitivă din partea domnului uh, Benion, însă cred că trebuie să fim puțin mai uh, precauți. Nu putem aștepta din partea sindicatelor acest lucru. Sindicatele trebuie să fie atente uh, și noi trebuie să fim atenți la modul în care diferea, uh, funcționează diferitele uh, modele de participare financiară a lucrătorilor. Deci, cred că formularea este mm, nu cea mai fericită, putem găsi o altă formulare, oricum aștept cu nerăbdare viitoarele întâlniri ale, ale raportorilor din umbra. Până acum am avut discuții foarte fructoase între, uh, între noi. Doamna Saia, Mulțumesc, președinte. Nu sunt raportor din umbră din partea PPE-ului, dar aș vrea să vorbesc cu nume propriu și să spun că uh, vrem să păstrăm uh, natura neobligatorie a acestui uh, raport și să respectăm subsidiaritatea statelor membre și a companiilor și a angajaților. Sunt puțin sceptică în ceea ce privește punctele 7 și 8, un model la nivel european. Există multe modele și poate schimbul de bune practici ar fi mai util aici. La punctul 11 există acest ABC și, uh, așa cum am spus, trebuie să subliniem natura voluntară și neobligatorie. Mulțumesc din partea Comisiei, domnul Regan. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumim pentru calitatea acestui raport care este mână-mână cu lucrările noastre pe tema participării salariaților. Actualitatea din acest moment este lansarea unui proiect pilot care va avea loc luna viitoare și care va studia tocmai căile reamintea voastră. Sperăm să avem elemente concrete, o cartografiere a tuturor divergențelor remarcate în diversele țări, care pot explica diferențele de situație între diversele state membre și apoi propuneri concrete pentru a lucra pe marginea punctelor evocate de dumneavoastră, cel de-al 29-lea regim sau utilizarea acestor elemente de construcție ar putea fi o soluție, dar vom vedea și sperăm să avem um, elemente concrete până în luna uh, ianuarie. Mulțumesc pentru clarificări. Dau din nou cuvântul raportorului. Mulțumesc foarte mult pentru observații. În ceea ce privește sugestia doamnei Regner pentru o campanie de conștientizare, pentru a extinde ideea și bunele practici, cred că ar fi foarte util și am putea analiza sugestia. Nu ar trebui să fie neapărat doar o campanie de informare, ci am putea să îi atragem și pe uh, actorii implicați uh, ca să mm, se ocupe și să facă schimb de bune practici. Și știu câțiva oameni care ar putea să se implice. În ceea ce privește cel de-al 29-lea program, S-au exprimat îndoieli din partea doamnei Saia și a doamnei Regner și trebuie să recunosc și eu că, deși am inclus uh, acest sistem aici, nu sunt convins că este chiar uh, practic. Există companii care încalcă, uh, care um, trec granița și de aceea unor este dificil atunci când ai o forță de muncă extinsă. Eu am vrut pur și simplu să arunc soluția aici în aer, pentru că trebuie să vedem dacă este o posibilitate sau nu. Aș vrea să cred că este o posibilitate, dar uh, recunosc de pe acum că există niște dificultăți de natură practică. Plec de la presupunerea că ceea ce vedem noi în Regatul Unit este o abordare mai uh, um, pozitivă în rândul sindicatelor și poate mm, totdeauna a fost așa. Dar poate ar trebui să modific pe aici pe acolo formularea. Deși noi am văzut, cum spuneam, o imagine pozitivă. Am văzut că angajații pot să cumpere firma, există uh, niște combinații între uh, directori și angajați care cumpără uh, firma. Există tot felul de scenarii și angajații consultați preferă să se descurce singuri decât să fie preluați de o altă companie. Și cred că este un domeniu în care putem să contăm pe IMM-uri, pentru că acestea nu au o cale de succesiune clară. Cred că Regatul Unit uh, am văzut o extindere a acestui proces și trebuie să vedem care sunt cele mai bune practici pe care le putem uh, vedea prin Europa și acestea ar trebui să fie reunite. Mulțumesc, este o bună bază de discuții și pentru munca ce va urma. Termenul uh, de depunere a amendamentelor este 10 octombrie la ora 12. Amendamentele vor fi discutate pe 5 noiembrie, amendamentele de compromis pe 25 noiembrie și votul va avea loc pe 5 decembrie în Comisia Amplă pentru a ajunge în plenară, în plenarea din ianuarie sau februarie. Trecem acum la punctele 16 și 17 din ordinea noastră de zi, ceea ce mă face să-i dau cuvântul domnului Dardan pentru a ne prezenta două avize pe care le realizăm pentru Comisia TRAN, pe marginea două texte care fac parte din pachetul feroviar. Primul este regulamentul Parlamentului și Consiliului care modifică regulamentul 1370 uh, din 2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători. Al doilea este directiva Parlamentului și a Consiliului care modifică directiva 2012-34 din 21 noiembrie 2012, care uh, se referă la instituirea spațiului feroviar unic european în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și guvernanța infrastructurii feroviare. Aveți cuvântul, domnule uh, Dardon, pentru a ne prezenta avizul dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, vreau să fac în câteva cuvinte o prezentare a spiritului acestor două avize. Mai întâi aș vrea să vă spun că probabil ați citit uh, în expunerea de motive acest lucru, că eu nu sunt deloc convins de necesitatea de a consolida încă o dată liberalizarea transportului de feroviar de călători prin acest al patrulea pachet feroviar. Nu am avut uh, repercusiuni importante față de al treilea pachet. Uh, sectorul uh, suferă în continuare de probleme de concurență modală și deci nu suntem convinși că este momentul pentru un al patrulea pachet. Dar existau două atitudini posibile ori să uh, propunem respingerea pur și simplu a acestui pachet, fie să avem o logică mai constructivă. Am ales să venim cu un aviz cu diverse propuneri pentru a îmbunătăți textul cu o slabă probabilitate ca acesta să fie respins în Comisia Tran. Și tocmai de aceea m-am orientat spre această logică care mi se pare mult mai oportună în acest moment. În această logică am vrut să avem un proiect de aviz care să modifice propunerea Comisiei cu câteva elemente pe care le voi sintetiza foarte rapid. Mai întâi, o mai bună protecție a lucrătorilor este un element important, pentru că doar de la noi poate să vină acest uh, element. Uh, un sistem de transfer al uh, lucrătorilor de la întreprinderea istorică la noua întreprindere, Uh, în uh, aceleași condiții de angajare. Deci este un element important pentru protecția condițiilor de muncă, indiferent care este statutul, între ghilimele, al acestor lucrători. Apoi, o mai mare libertate a autorității de reglementare la nivel național pentru a alege atribuirea directă față de licitație. Uh, deci trebuie să acordăm mai multă libertate autorităților naționale, apoi mai multă libertate uh, comercianților, uh, membrilor holdingului. Pentru a merge un pic mai departe decât uh, propunerea Comisiei și apoi o întârziere a punerii în aplicare a acestui al patrulea pachet. Mm, acesta este fondul celor două avize. Limita de amendamente, dacă mă gândesc la 25 septembrie, deci săptămâna viitoare, nu exclud depunerea de amendamente pentru a consolida aceste documente și aștept cu interes părerile colegilor. Deja am dezvăluit care sunt domeniile pe care ar trebui să le discutăm mai aprofundat dacă este cazul. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul George Bach. Domnul Bach. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, în ceea ce privește al patrulea pachet uh, feroviar, sunt cu totul de acord cu părerea raportorului. Eu mă ocup de acest lucru și în Comisia pentru Transport și propunerile făcute de Comisie, dacă le acceptăm în forma lor actuală, vor duce la probleme atât pentru transportul feroviar, pentru călători și pentru angajații în acest uh, sector. Din acest punct de, în acest context, este foarte bine că atât Comisia pentru Transport, dar și Comisia pentru Ocupare a venit cu propuneri de modificare acestei propuneri. Din punctul de vedere al propunerii, trebuie să spun că obiectivul este unul corect. Este vorba, prin intermediul acestei liberalizări, suplimentare a rețelelor uh, feroviare naționale, să se evită neapărat un dumping social suplimentar. Este un lucru valabil pentru ambele proiecte de raport. Un punct principal în acest uh, regulament este următorul. Uh, libertatea de a alege. Din punctul meu de vedere, și pe viitor trebuie să existe posibilitatea acordării directe și aici Frederic Darda a făcut o alegere și a mintit acest lucru deja. Nu uh, acordă șanse prea mari uh, inițiativei de uh, respingere și tocmai de aceea s-a referit la data 2029. Pentru mine și pe viitor, libertatea de alegere trebuie să rămână Drept urmare, statele membre trebuie să poată decide dacă păstrează acest uh, sistem de a acorda uh, contracte în mod uh, direct sau de a organiza um, licitații publice. La amendamentul 5, unde este vorba de principiul reciprocității în relațiile cu țările terțe care trebuie să îndeplinească aceleași condiții, cred că am fi putut să mergem puțin mai departe pentru că în cadrul, uh, în Europa, unde există un, există societăți de mari dimensiuni care au societăți uh, care au filiale, acestea pot uh, impune respectarea acelorași condiții. Deci sau, ar trebui să ajungem la situația în care uh, aceleași condiții ar trebui uh, impusă și uh, sucursalelor unei mari societăți. Apoi, mi se pare o idee foarte bună și includerea uh, subcontractanților. Eventual, la punctul 22, raportorul ne poate explica mai în detaliu care sunt intențiile sau eventual pot discuta direct cu el pentru că nu înțeleg foarte bine acest punct. Apoi, în legătură cu al doilea dosar, guvernanța. Cred că și aici, din punctul de vedere al uh, deschiderii pieței, nu este o idee prea bună să aplicăm un model unic în Europa. Cred că trebuie să permitem existența unor uh, modele diferite. Nu putem compara situațiile din uh, statele de mici dimensiuni cu situația din statele de mari dimensiuni. Deci, uh, cred că trebuie să existe anumite elemente comune referitoare la liberul acces, dar să păstrăm uh, modelele diferite. Într-adevăr, salut cele cerute de raportor. Este foarte important în același timp pregătirea profesională a angajaților uh, din sectorul uh, feroviar și recurgerea la contracte colective de muncă în toate statele membre. Și sunt sigur că vom găsi și alte puncte pe marginea cărora vom, că vom putea ajunge la un acord. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Filip de Bacar. Dank u wel, voorzitter. Uh, en ook dank aan de rapporteur voor zijn... Uh... Mulțumesc mulțumesc și raportorului pentru prezentarea și uh, propunerile sale. Uh, probabil nu veți fi surprinși să auziți că eu am o poziție destul de interesantă pe marginea acestui raport. Se pare că există o înțelegere că mm, ar trebui să mergem pe o cale pe care eu n-aș vrea să merg. Și aș vrea să mă concentrez asupra câtorva puncte înainte de a trece la amendamente. Eu cred că, mm, până la urmă, rețelele feroviare au suferit mult din cauza concurenței cu alte forme de transport. Și motivele sunt foarte clare. Dacă liniile feroviare nu pot fi la fel de eficiente și la fel de flexibile cu pasagerii sau cu clienții, atunci, în mod clar, vor avea de pierdut. Uh, și ceea ce trebuie să facem în acest context este să încercăm să stimulăm sau să optimizăm utilizarea trenurilor de către pasageri prin acest al patrulea pachet. În al doilea rând, amendamentele propuse de uh, raportor mi se par, uh, cel puțin unele dintre ele, bazate pe ideologii și nu pe fapte. Și o să vă dau un exemplu. Vorbește despre pericolul de, social, de dumping social, de pierderi de locuri de muncă, de concedieri masive, Uh, din cauza acestor schimbări și subliniez fapta, faptul că uh, doar Regatul Unit și Suedia sunt singurele țări care au uh, o piață liberalizată și ele sunt singurele țări care au angajat și mai mulți oameni să lucreze la companiile feroviare, de, spre deosebire de celelalte țări unde s-a concediat masiv. Deci e o dovadă clară că liberalizarea nu înseamnă neapărat pierdere de locuri de muncă și, nici, și cu atât mai puțin dumping social. Uh, da, se poate vedea acest lucru în cifre dacă ne uităm la plăți, la salarii, mai ales pentru conductorii de tren și pentru um, uh, celălalt personal um, salariile sunt mai mari în uh, Regatul Unit și în Suedia decât în Germania. Deci faptele arată că nu există niciun fel de legătură între cele două elemente. Deci am probleme de natură faptică cu unele dintre amendamente, la fel și cu siguranța. Uh, dacă ne uităm la ultimii 10 ani, de, o să vedeți că mai multe țări care și-au deschis uh, piațele feroviare sunt cele care s-au dovedit a fi cei mai buni elevi din cei mai silitori elevi din clasă. Practicile de gestionare, de management, există o diferență între Uh, munca unui manager de infrastructură și a unui manager operațional și vi se pare foarte logic ca aceste două funcții să fie separate. Dacă o faci prin mijlocul, uh, uh, prin intermediul unui contract sau prin cooperare, asta e, la asta sunt deschis. Dar cred că o separare a celor două entități este o idee foarte bună, așa cum se întâmplă și în țara de baștină a raportorului. Acestea sunt unele din ideile mele inițiale. O să încercăm să avem un rol activ și constructiv în această dezbatere. Există puncte de vedere complet opuse și va fi dificil să le rezolvăm, dar sperăm să avem un aviz bun, vrem să vedem o deschidere a pieței, vrem să vedem niște căi ferate mai sigure, care deservesc mai bine pasagerii și vrem îmbunătățiri peste tot. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Schröter! și apoi Phil Bennion. Ja, vielen Dank. Meine Haltung ähm, ist. Vă mulțumesc. Și eu am o atitudine mai degrabă critică vis-a-vis -vis de propunerea Comisiei, pentru că mi se pare că vine la un moment uh, inoportun. Nu înțeleg de ce trebuie să um, facem acești pași acum, în condițiile în care nu am pus în aplicare directiva actuală și nu știm cum funcționează aceasta. Eu am impresia că motivul, de fapt, este o presiune înspre uh, liberalizare și mă tem că acest lucru nu va contribui, de fapt, la îmbunătățirea calității peste tot. Calitatea se va îmbunătăți acolo unde va fi rentabil, în uh, centrele urbane, dar în foarte multe regiuni îndepărtate din Europa, uh, soluțiile integrate sunt uh, singura posibilitate de a păstra posibilitățile de transport. Însă nu. Uh, competențele noastre nu se leagă de aceste aspecte, competențele noastre se leagă de protejarea drepturilor lucrătorilor și în acest punct de vedere nu regăsim niciun aspect în propunerea făcută de Comisia Europeană. Acest lucru înseamnă că trebuie să includem noi unele elemente pentru a găsi o soluție pentru lucrători. Dreptul mare sunt de acord cu propunerea raportorului de a prelungi perioadele de tranziție criteriile licitațiilor publice trebuie să fie aliniate, însă avem nevoie și de soluții integrate și nu putem exclude acordarea directă din acest punct de vedere. O atitudine mai critică am vis-a-vis -vis de celălalt dosar, deschiderea piețelor în, pentru transportul public, uh, este o temă discutată pe larg în Parlamentul European. Nu discutăm doar de situația lucrătorilor și de ceea ce a amintit domnul George Bach, și anume că liberalizarea de până acum a dus la externalizarea și subcontra- o subcontractare la nesfârșit și la o reducere a siguranței și, în plus, la o reducere a calității și nu a îmbunătățirea acestei, așa cum, de fapt, preconizasem și noi și s-a ajuns la o, un dezechilibru și mai mare între zonele urbane și zonele urbane. Deci în zonele urbane s-a ajuns la situația în care nu prea mai există un transport public. Este un lucru contrar um, obiectivelor uh, Uniunii Europene, contrar obiectivelor sociale în Europa. Noi considerăm că trebuie să existe un, public, un transport public și că uh, Trebuie să garantăm cetățenilor, indiferent de condiția lor socială, să aibă, un acces, să aibă acces la transport public. Este un punct foarte important pentru mine, pentru că dacă nu, vom ajunge în situația în care transportul public va deveni un lux și nu va mai fi accesibil tuturor cetățenilor, indiferent de locul în care locuiesc și de ce venituri au uh, ei. Deci mai avem foarte multe lucruri uh, de făcut pe marginea acestui pachet. Când am văzut propunerea comisiei, m-am îngrozit pentru că am avut o dezbatere atât de diferențiată când am discutat prima liberalizare. Parlamentul European a spus că este inacceptabilă propunerea uh, respectivă, că este, trebuie să ne asigurăm că există un acces la, la transportul public, lucru care nu poate fi asigurat printr-o liberalizare. A fost o dezbatere îndelungată și Parlamentul a luat foarte multe decizii tocmai de aceea și ce se întâmplă, comisia vine și le ignoră complet. Acesta este impresia mea cel puțin și mă bucură faptul că domnul Bach este raportor din umbră în comisia noastră pentru că dumnealui uh, știe foarte bine și care este dezbaterea din uh, Comisia pentru Transporturi. Dacă nu va fi asigurat accesul la transportul public, uh, noi nu vom putea fi de acord cu acest dosar. Vă mulțumesc donnerai la parole à la Commission, M. Paquet. Euh, Phil Benyon. <coughs> Vă mulțumesc, domnul Benyon, urmat de Comisia Europeană. Vă mulțumesc. Doream să încep pur și simplu cu cifrele prezentate de domnul de Bacăr uh, vis-a-vis -vis de țările care au uh, recurs la liberalizare. Eu trăiesc într-o asemenea țară, numărul pasagerilor care folosesc uh, transportul feroviar s-a dublat Uh, din, do- din 1999 până acum, în aproximativ 14 ani. Am sporit și numărul angajaților din uh, transporturile feroviare. În medie, condițiile de plată, de asemenea, s-au îmbunătățit în comparație cu uh, alți angajați, deci cred că temerile exprimate nu sunt bine înteme- întemeiate și vă asigur că am avut și noi aceeași dezbatere în 1996 când am avut, când am inițiat acest uh, proces. Și unele temeri încet încet au fost uh, depășite. Propunerea Comisiei Europene de acum nu este ceea ce am încercat noi să obținem în Regatul Unit 1996 Uh, pentru că am rectificat unele lucruri de atunci. Comisia Europeană propune un sistem similar sistemului uh, care există în acest moment în Regatul Unit, unde am văzut că numărul pasagerilor a crescut cel mai mult, unde am văzut că numărul angajaților din sectorul feroviar a crescut cel mai mult și din punctul de vedere al siguranței, Regatul Unit uh, are performanțe foarte bune și totul s-a întâmplat în cadrul unui uh, sistem considerat de alte state membre ca fiind rețeta perfectă pentru dezastru. Deci nu trebuie să uităm de toate aceste lucruri și vă pot da uh, argumente din uh, propria mea, din propria mea experiență. În, uh, stația pe care o folosesc uh, eu, trec două linii, una înspre Birmingham și una înspre Londra. Înainte de privatizare aveam uh, patru legături înspre, înspre Londra, dar trebuia să schimb tren, un tren și uh, autobuze, dura, călătoria dura două ore și jumătate și era foarte scump. Ei bine, călătoria și acum costă mulți bani, dar acest lucru poate fi explicat și prin lipsa subvențiilor guvernamentale. Uh, de atunci, uh, pe linia înspre Londra avem un, uh, un, un serviciu în fiecare, la fiecare oră și trenurile sunt supraaglomerate. Uh, costă cam 30 de lire pentru a merge până la Londra și înapoi, cam 300 de kilometri. Deci cam 40 de euro pentru 200 de kilometri. Un serviciu complet. Deci am plecat de la 5 legături pe zi până la 12 până la 14 legături uh, directe. Uh, înspre Birmingham exista un tren la fiecare două ore, acum există un tren la fiecare jumătate de oră. Și totul se datorează acestui sistem uh, groaznic de liberalizare a uh, sectorului transportului public. Nu cred că avem nimic de temut. Am trecut prin acest proces, am uh, făcut anumite greșeli pe care le-am îndreptat și vă asigur că nu ne vom întoarce înapoi. Uh, sectorul nostru feroviar, uh, feroviar funcționează mult mai bine decât înainte. Apoi, În legătură cu al doilea dosar, există există o blocare a noilor operatori. Aceștia nu pot uh, accesa piața. Deci nu am nicio problemă cu uh, acordarea directă a contractelor, dar acestea nu, nu trebuie uh, abuzate. Ele reprezintă însă o, o soluție pentru a asigura că un serviciu nu este întrerupt, de exemplu, în anumite situații. În general, consider că propunerea Comisiei este una bună Uh, chiar dacă la Comisia pentru Transport eu însumi am venit cu foarte multe propuneri de amendament, dar am încercat pur și simplu să îmbunătățesc această propunere. Nu toate lucrurile sunt negative, există puncte foarte bune legate de pregătirea profesională și angajații feroviari sunt profesioniști foarte buni și sunt tratați ca atare în Regatul Unit. Și ultimul punct, dacă îmi permiteți, dacă vom păstra un uh, sistem uh, fragmentat, uh, vă asigur că vom eșua în a ajunge la um, această intermodalitate între transportul feroviar și transportul rutier. Vom putea să ajungem la acest transfer doar dacă sistemul feroviar va fi cu adevărat unul european. Însă, dacă statele membre își uh, păstrează, își protejează în continuare propriile sisteme, nu vom ajunge la acest sistem. Deci, avem nevoie de o atitudine pozitivă, propunerea poate fi îmbunătățită, însă ea reprezintă într-adevăr o alternativă pentru viitor. Je în realitate, dau cuvântul comisiei. Madame, j'ai tout fost après-midi, excusez mă madame Prou. Are cuvântul reprezentata Comisiei. Uh, bună ziua! Aș dori să-i mulțumesc domnului Darden pentru proiectul de raport și pentru comentarii. Comisia a ales o abordare echilibrată pentru a deschide uh, concurenței acest domeniu Eh, iar eh, prerogativele statelor eh, membre vor fi păstrate ca și responsabilitățile lor. Căile ferate vor fi echipate pentru a permite echilibru financiar în conturile serviciilor publice și pentru a permite atribuirea de contracte, economisindu-se Astfel, uh, circa 30% din cheltuieli. Uh, propunerea uh, cere statelor să-și îmbunătățească serviciile de transport public conform cu nevoile populației, iar al patrulea pachet va avea mm, consecințe asupra șomajului. Deci, ocuparea forței de muncă de muncă, uh, nu va suferi modificări, uh, din potrivă s a putea să crească. Uh, propunerea a mai Uh, îndulcit uh, propunerile privitoare la protejarea locurilor de muncă în uh, lumina revizuirii directivei sugerăm îmbunătățiri ale propunerii comisiei printr-o serie de amendamente. Comisia consideră totuși că unele amendamente nu contribuie la stimularea transportului de pasageri, uh, acordă statelor uh, mai multă flexibilitate și uh, ele au fost propuse pentru a se asigura accesul egal al tuturor operatorilor Comisia insistă pe uh, garantarea absenței conflictului de interese și al um, uh, asigurării transparenței. Amendamentele propuse la numărul 16 uh, realizează un uh, compromis între accesul liber la piață și necesitățile de protecție. Uh, raportul provizoriu conține o serie de amendamente care îmbunătățesc, aduc îmbunătățiri propunerii Comisiei, de pildă 27 și 25. Mai sunt și proiecte de amendament pe care Comisia nu le va sprijini. Raportorul a uh, propus de pildă licitațiile pentru că atribuirea de contracte după lansarea unei, unei anunț de licitație ar asigura o mai mare eficacitate și o mai mare transparență, un tratament just și echitabil. Deci regula trebuie să fie uh, Uh, anunțul de uh, licitație și nu atribuirea directă. Uh, excepțiile ar trebui să rămână limitate la strictul necesar, iar Următorul amendament se referă la eventuarea dublare a valorii contractelor. Raportorul sugerează că uh, se pot aplica și la alte sisteme de transport, dar propunerea noastră nu se referă decât la căile ferate în privința transferului obligatoriu de personal. Structura căilor ferate și ca piață de muncă diferă mult de la un stat la altul și uh, e greu de luat o decizie comună pentru a se lua o decizie privitoare la protejarea locurilor de muncă. Nu mi se pare uh, rezonabil să avansăm uh, uh datele propuse uh, pentru că contractele pot fi uh, încheiate pe 10 sau chiar pe 15 ani dacă condițiile sunt respectate. Uh, contractele încheiate de curând ar putea în principiu să continue până în, 1000, până în 2039 sau 44. Uh, piețele vor rămâne închise uh, pentru o perioadă până, de până la 30 de ani Uh, în lumina revizuirii uh, ultimei directive ca urmare a cererii provenite din acest Parlament uh, răspunderea noastră este să creăm cadrul necesar pentru a face mai competitiv transportul de persoane în Uniunea Europeană îmi permit, spune președinta, să amintesc că autoritățile politice sunt cele care trebuie să definească linia uh, pe care trebuie să o urmeze uh, activitatea comisiei. Și mă bucur că am uh, am profitat aici de expertiza tehnică a, uh, comisiei. Domnule raportor, aveți cuvântul pentru a trage concluziile. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc eh, tuturor participanților care ne-au împărtășit eh, sentimentele lor, nu numai privitoare la proiectul de aviz, ci la tematica completă, eh, atât de sensibilă. unde nu trebuie să lăsăm să intervină ideologiile și nici să considerăm că uh, modelul uh, perfect este modelul uh, englezesc și că el ar dovedi oportunitatea unei liberalizări totale. Aștept uh, reacțiile comisiei cu, cu gândul la necesitatea eficacității, dar trebuie să ne gândim și la garantarea uh, Uh, intereselor majorității cetățenilor, e important să ne gândim și la protecția lucrătorilor, la tematica securității, uh, gândindu-ne totuși la timingul, la etapele punerii în practică a acestor noi reglementări. Uh, nu trebuie să ne gândim la alte etape decât cele deja decise, și nici nu trebuie să neglijăm fațetele la care m-am referit. Uh, vom uh, mm, institui uh, dialogul necesar între raportorii din umbră și eu însumi pentru a găsi cât mai bine un aviz care să mm, corespundă voinței majorității, ascultând sugestiile tuturor. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule raportor, spune președinta. Deschidem acum uh, depunerea uh, amendamentelor pe 25 septembrie cu semnături digitale până la ora 12. Uh, le vom examina pe 27 octombrie și Comisia de Transport se va pronunța pe 28 noiembrie la punctul 28 al, la punctul 18 al ordinei de zi. Dăm cuvântul doamnei Tatiana Jdanoca, care ne va prezenta cele 24 de amendamente uh, care vor uh, se referă la proiectul de aviz. Nu, spune președinta, nu, m-am E vorba de organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă în comunitate. Un raport uh, al Comisiei uh, la care așteptăm un aviz de la Comisia Buget și sunt 10 amendamente ale raportorului și 14 care vor alimenta dezbaterea. Aveți cuvântul, doamnă raportor. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Sunt foarte recunoscătoare raportorului din umbră. Îi mulțumesc că a prezentat amendamentele. Sunt toate foarte constructive. Vor îmbogăți acest raport. Încep prin considerente. Am primit un amendament de la domnul Castela la considerentul 1 doamna Castela a inclus un, o referință la cartă și la punctul 3 din Tratatul Uniunii. Îi mulțumesc pentru acest amendament. Prezentăm un amendament de compromis 1 și 11. Punctul uh, următor, considerentul 3, amendamentul numărul 12, și 13. Pentru reuniunea uh, raportorilor din umbră se va propune un amendament de compromis. Nu ar trebui să fie greu de prezentat. Uh, la fel și amendamentele numărul 12 și 13. În fine, la considerentul 5, nu, se corectează vorbitoarea ă, în privința considerentului 8 a fost ă, depus un amendament de către comisie. El este asemănător cu amendamentul numărul 3, aproape identic. Apoi, același raportor din umbră, doamnă Costello, a propus amendamentul 14 și 15. Ele propun formulări eh, mai bune pentru definirea eh, Uh, ceea ce se poate evalua la nivelul uh, institutelor statistice naționale. Cred că ar fi, uh, putea fi acceptat ca amendament de, comproma, de compromis. În fine, amendamentul 3 provenit de la pentru Considerentul nou Avem două amendamente propuse tot de e, doamna Costello. E vorba de o reformulare a volumului de muncă crescut legat de informație suplimentare. e mm, mai mult un aspect lingvistic. Doamna Costello e mai sigură pe engleza textului. Eu sunt de acord că propunerea noastră e mai bună decât forma propusă de comisie. Mai există de la doamna Harkin amendamentul 17 și cred că putem ajunge la uh, un compromis în privința acestor amendamente. Acum uh, se uh, trecem la articole. Nu, mai avem și amendamentul 18 care se referă tot la un considerent, la considerentul 12 și sunt de acord că e mai curând lingvistic și sunt de acord cu doamna Costello. Acum a, trecem la articole. Propriul meu amendament la articolul 1 a fost deja discutat, dar în privința amendamentelor propuse de raportorii din umbră, mai avem un, un amendament privitor la articolul 1.2 uh, propunându-se un articol nou, 7b. Aceste amendamente, 19 și 20, sunt sprijinite și de Comisia uh, de Buget. Eu propun, am propus un amendament de compromis în uh, ședința cu raportorii din umbră. Același lucru pentru amendamentul 21 și 22 privitoare la paragraful 2 al articolului propus de comisie, care nu e compatibil Tot la articolul 7.5 se referă și amendamentul 23 propus de doamna Harkin. E vorba de amendamentul 23, care este aproape identic cu cel propus de mine. Când am discutat amendamentul meu, raportorii din umbră au fost de acord acord cu forma propusă de, domnul, de doamna Harkin. Eu sunt de acord. În fine, avem amendamentul 24 propus de uh, raportorul din umbră din partea PP-ului, doamna Esaia, iar propunerea Comisiei referitoare tot la articolul 7C alineatul 6. Comisia propune o perioadă de două luni și doamna Esaia sugerează trei luni. Cred că putem sprijini acest amendament. E bine să avem la dispoziție mai mult timp. Aceasta este uh, Uh, perspectiva mea asupra acestor amendamente și mulțumesc încă o dată raportorilor din umbră. Mulțumim pentru această expunere extinsă a tuturor amendamentelor. Dau cuvântul lui Sari Esaia. Mulțumesc, doamnă președintă cum am spus în cadrul primului schimb de idei uh, uh, în legătură cu textul comisiei, uh, am formulat un singur amendament, cred că ar fi mai bine să avem la dispoziție o perioadă de trei luni de la notificare și împărtășesc perspectiva doamnei Harkins că ar trebui să fie o perioadă de cinci ani pentru delegarea puterilor dar sunt de acord să ajungem la un compromis uh, ca să uh, nu devină prea complicată formularea. Raportorul a făcut o muncă bună și sper să putem uh, continua cooperarea și să finalizăm acest text. Mulțumim, Marian Harkin. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori să mulțumesc raportoarei pentru uh, munca depusă. Uh, noi sprijinim ideea uh, că tehnologia uh, pot, uh, poate contribui la o politică europeană. Amendamentele pe care uh, le-am propus se referă mai mult la detalii decât la uh, esență, dar uh, primul este amendamentul 11, uh, care este uh, include o referire mai amplă la drepturi uh, fundamentale și uh, se referă la articolul 3 din tratat. Uh, și acesta ni se pare referirea mai potrivită decât uh, articolul 9 care se referă la distinția importantă pe care trebuie să o facem. Al doilea amendament uh, asupra căruia aș dori să atrag atenția, amendamentul 16, este că uh, e vorba de un detaliu lingvistic, dar dacă suntem de acord, cum părem să fim cu toții eh, asupra importanței, de ce să vorbim despre o sarcină administrativă eh, crescută? Eh, dacă includem aceste referințe la strategia 2020, cum a spus și raportorul, uh, E un detaliu lingvistic și n-aș intra acum uh, în alte amănunte. Uh, și Marian Harkin a depus un amendament. În fine, amendamentul 23 uh, asupra lui ar trebui să mai discutăm. Oricum doresc să mulțumesc raportoarei și raportorilor din uh, umbră. Mulțumim, Marian Harkin. Voi da din nou cuvântul, apoi voi da cuvântul cu, din nou reprezentantei Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte, spune doamna Harkin, pentru că doamna raportor ne-a făcut o prezentare atât de extinsă a diverselor amendamente, o să fiu foarte succintă și vreau să spun doar că am înțeles ce a spus Ines legat de uh, povara administrativă și uh, poate disproporționalitatea ar fi un termen mai bun dacă e de acord și raportarea. Am avut uh, câteva nelămuriri uh, și dezacorduri pe marginea folosirii verbelor modale. Cred că putem fi de acord uh, să folosim uh, politicile Uniunii decât uh, obiectivele strategiei 2020, pentru că trebuie să fim cât mai inclusivi cu putință. Și la amendamentul 20 Înțeleg uh, ultima parte despre granturile care sunt dependente de participarea statelor membre. Este un amendament foarte bun. La amendamentul 23 putem avea o discuție, dar cred că până la urmă putem uh, face, avea, ajunge la un compromis care să mulțumesc pe toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul de la Fonte. Mulțumesc, uh, uh, doamna președinte. Încercați să nu fiți prea, să nu vorbiți prea mult, spune președinta. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și raportoare și raportorilor din umbră pentru propunerile lor și pentru îmbunătățirile aduse propuse, uh, propunerii comisiei, mă scuzați. Uh, o să vă atrag atenția asupra două elemente. Primul, se leagă de actele de delegare sau uh, măsurile de punere în aplicare. Aici vreau să spun că noi credem că măsurile de punere în aplicare sunt mai adecvate pentru aspectele extrem de tehnice, deci uh, care sunt discutate aici. Și de aceea uh, cred că ar trebui să sprijiniți părerea Comisiei că măsurile de implementare sunt o soluție mai bună. În al doilea rând, uh, Celălalt element este um, legat de oferirea de sume forfetare. Cred că e mai bine, uh, și întrebarea dacă e mai bine să folosim May sau Will. Deci dacă e mai bine să impunem uh, plățile sub formă de sume forfetare, uh, Comisia uh, vrea o simplificare a tipurilor de grant, dar vrea să aibă și opțiunea de a folosi și alte forme de uh, granturi simplificate. Deci credem că opțiunea MEI se, a, se poate, ar fi una mai flexibilă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru aceste clarificări tehnice. Îi dau din nou cuvântul raportoarei pentru că esențialul va avea loc acum în negocieri. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte pe scurt. Sunt foarte recunoscătoare raportorilor din umbră pentru că îmi sprijină poziția și cred că vom mai avea o reuniune cu uh, raportorii din umbră înainte de dialogurile tripartite și atunci o să discutăm problema sensibilă a actelor delegate sau a uh, normelor de punere în aplicare. Știm că e un subiect complicat, dar vom face tot posibilul. Mulțumesc, vom vota, vom discuta de fapt amendamentele de compromis la următoarea noastră reuniune pe 27 octombrie și O să încercăm să le băgăm în plenară cu o poziție comună, cel mai, posibil, cel mai probabil, dacă se poate, trebuie să avem o poziție comună cu Consiliul. Am terminat cu acest punct de pe ordinea de zi și la punctul 10 îi dau cuvântul doamnei Castex pentru a ne prezenta raportul anual amendamentele care au fost uh, depuse la proiectul său de aviz în ceea ce privește raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței. Raport care este un raport din proprie inițiativă în cadrul Comisiei Econ, acolo unde raportor este domnul Tremoza, I. Balces, din grupul liberal. Îi dau cuvântul doamnei Castex. Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut câteva amendamente complementare la proiectul meu de aviz din partea doamnei Cornelisen, uh, Cercas, Regner și Tiboti. Sper că n-am uitat pe nimeni. Și din partea doamnei Crivetti. Uh, majoritatea merg în același sens cu proiectul meu de aviz, adică politica concurenței nu poate în niciun caz să depășească rolul care a fost uh, atribuit de tratate uh, pentru realizarea pieței interne și pentru a proteja consumatorul de practici neloiale și avem o politică a concurenței care are un impact asupra politicilor uh, sociale, ajutoarelor de stat și finanțării serviciilor publice și chiar în, ultim, în ultimul raport al uh, Comisiei pentru Concurență, o politică a concurenței care este pusă la dispoziția uh, rigorilor bugetare solicitate din alte părți. Deci nu a fost foarte dificil să le propun uh, colegilor niște amendamente de compromis. Le-am propus șapte sau opt care au fost acceptate. Mai rămâne încă unul care trebuie modificat pe aici, pe acolo și care se referă la amendamentele, de fapt la unul din amendamentele mele complementare, 43, 42 al doamnei Regner, 41 și 24 al doamnei Cliveti, acolo unde reamintim că Comisia are și rolul de a diminua practicile anticoncurențiale de dumping social și de dumping fiscal, care au tendința de a face ca statele membre să intre în concurență. Cred că suntem cu toții de acord în ceea ce privește acest obiectiv. Divergențele mai rămân în ceea ce privește formulările de detaliu. Doamna Regner, în special, a enumerat toate aceste elemente de distorsiune și de concurență între state, anume salariile, condițiile de lucru, impozitele aplicate companiilor, precum și măsurile de impozitare a, a fraudei fiscale și a evaziunii fiscale. Și colegul Cazar vrea să evităm această enumerare a elementelor atât de exacte. Cred că o să încercăm să ne revedem și să găsim o formulare care să fie pe placul tuturor și care să permită votarea acestui aviz în Comisia Amplă și asta pentru a putea să o transmitem la Comisia Competentă pe Fond Econ și mai ales la Comisia Europeană și la Comisia pentru Concurență să transmitem deci un aviz care să reprezintă un mesaj puternic că politica concurențială rămâne acolo unde ar trebui să fie și nu influențează politicile de servicii publice, ajutoare de stat și politicile sociale. Asta am avut de spus, doamnă președinte. Mulțumesc, doamna Orman Reuter care îl înlocuiește pe David Caza, care este raportorul fictiv din partea APP-ului. Mulțumesc! În primul rând, aș dori să uh, o felicit în numele uh, colegului Caza pe François Castex pentru munca sa. David mi-a spus că proiectul inițial de aviz era mai echilibrat și că putea să sprijine majoritatea amendamentelor uh, propuse. Prima, uh, primul proiect de amendamente de compromis a fost deja transmis și domnul Caza vrea să aibă niște clarificări pe marginea amendamentelor de compromis dar a spus deja că poate fi de acord cu majoritatea lucrurilor propuse de dumneavoastră. Așteaptă cu interes, așa cum ați spus și dumneavoastră, uh, să mai uh, uh, lucrăm un pic la amendamente pe viitor, dar este convins că vom, avea, vom ajunge la un acord bun. Mulțumim în numele lui. Mulțumesc. Mai este și alte solicitări de intervenție? Phil Bennion. Îmi cer scuze, credeam că m-ați observat când am ridicat călărețul la începutul dezbaterii. Stau aici ca raportor din umbră, așa încât m-am gândit să intervin. Am fost cam derutat uh, dacă discutăm amendamente sau compromisuri, pentru că asta e prima discuție despre amendamente. Da, se pare că deja am ajuns la punctul la care avem uh, compromisuri și, care, mm, și aceste compromisuri sunt aproape gata. Majoritatea amendamentelor pe care le-am uh, depus, aproape patru, mergeau toate în aceeași direcție de a ne asigura că politica concurențială este coerentă și consecventă cu obiectivele sociale, economice și de mediu și am venit cu o serie de amendamente în aceste domenii. Am venit de asemenea cu un amendament care nu sprijină pe deplin alinatul 5. Și am venit și cu un text alternativ pentru alinatul 5, Și din amendamentele uh, inițiale, amendamentul 2 al doamnei Cornelison în ceea ce privește terenul legal și rapor, uh, amendamentul 4 din partea raportoarei și amendamentul 19 al doamnei Costello care vorbește despre educație și formare, uh, pe toate trei le-am susținut. Am avut niște îngrijorări legate de amendamentele care încearcă să creeze prea multe excepții, ceea ce ar duce la o piață dezechilibrată și ar putea submina întreaga politică. Dar, în mare, ne-a bucurat uh, cam tot ce am văzut și sperăm să putem ajunge la niște compromisuri bune. Dacă discutăm despre compromisuri, am probleme doar cu particele foarte mici din formulare și poate o să fiu luat drept pedant, dar am câteva schimbări, una sau două la compromisul C. Cred că enable este un pic cam prea exagerat. Bineînțeles, pe termen lung e mai bine decât pe termen scurt, dar enable nu e tocmai cuvântul potrivit acolo. Aș prefera ceva în genul uh, riscul să nu poată să sau ceva de genul ăsta. La compromisul G, în loc de un set special de reguli, aș prefera o flexibilitate în uh, cadrul actual, pentru că dacă începem să stabilim uh, Uh, reguli sectoriale, lucrurile se complică și cred că avem nevoie de flexibilitate în anumite privințe. La compromisul H suntem de acord că dialogul Comisia pentru Concurență n-ar trebui să înlocuiască controlul democratic din partea Parlamentului, dar credem că acest dialog are un rol de jucat pentru a ne asigura că politica uh, concurențială respectă alte priorități ale UE. Cred că ne apropiem oricum de un acord și acestea sunt doar subiecte minore. Mulțumesc, mai există și alți colegi care doresc să intervină. Dacă nu, aș vrea să, le, să sugerez echipei de negociatori deși vin un pic cam târziu. Cred că există o trimitere la articolul 14 al tratatului privind protocolul privind serviciile publice. Există un, o competiție, ca să zic așa, între Comisia noastră și Comisia pentru Concurență și am dus o bătălie victorioasă pentru ca articolul 9 să fie înscris aici, astfel încât să uh, putem să ne ocupăm și de politica de concurență. Nu cred că este o mare, un subiect de dezacord între noi și am putea să adăugăm o trimitere. Mă gândesc că anul acesta ar fi trebuit poate să vorbim și despre Uh, mari grei, dacă vreți așa, uh, a tehnologiei, Microsoft, Google, Apple și așa mai departe, care prin strategii fiscale uh, fac tot felul de mișmașuri și de externalizare și noi nu am spus nimic. O să vin cu un amendament oral la articolul 9, pentru că este, așa cum spuneam, un subiect asupra căruia am putea să uh, transmitem în continuare, așa ca picatura chinezească, uh, mesajul comisiei noastre. Dau din nou cuvântul raportoare. Mulțumesc, doamna președinte. Trimiterea la articolul 9 nu era în proiectul de aviz inițial, într-adevăr, dar va apărea cu reluarea unui amendament al domnului Cercas, amendamentul 21, care, în mod evident, va fi reluat. Îi cer scuze domnului Benien pentru că nu l-am uh, enumerat printre contribuitori, dar bineînțeles că am ținut cont de amendamentele sale în două propuneri de compromis, în special amendamentele 33 și 39 menționate de domnia sa, pentru ca uh, să avem în același timp într-un compromis E și în compromisul H o trimitere la importanța dialogului social și la importanța controlului democratic din partea Parlamentului. Cred că și aici este un consens, pentru că starea actuală de lucruri în care aceasta este competența exclusivă a Comisiei Europene, mi se pare că ar trebui pusă la îndoială. În ceea ce privește excepțiile care sunt propuse la politica concurenței, se referă la o ușurare a ponderei concurenței asupra ajutorilor de stat, deci intervențiile publice în economie, în special pentru redinamizarea industriei, este un amendament al domnului Bulan, și protecția serviciilor publice și a politicilor sociale. Există de asemenea o excepție uh, pentru politica concurențială în ceea ce privește structurile de economie sociale, în special cooperativele care sunt recunoscute acum în legislația europeană și care nu ar trebui să fie tratate în același fel ca întreprinderile mari, în ceea ce privește regulile concurenței. Astea sunt singurele excepții, dacă putem spune așa. O să continui să modific propunerile de compromis pe care uh, vi le-am transmis și cred că acum este vorba mai mult de o problemă de formă și de formulare decât de o problemă de fond. Uh, și sper să putem uh, vota acest uh, aviz astfel uh, încât să se bucure de un consens. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc că pe baza acestor compromisuri pe care le veți elabora. Noi le vom examina pe 27 septembrie și le vom vota a doua zi pe două Uh, în octombrie. Vom da cuvântul uh, raportoarei noastre pentru a ne vorbi despre starea negocierilor cu uh, Consiliu despre regulamentul privitor la Fondul Social European. Mulțumesc, doamnă președintă! pur și simplu pentru a, a reaminti că în curând vom avea al 26-a întâlnire trilog. Să sperăm că vom reuși foarte repede să stabilizăm acest număr de triloguri. Trebuie să spunem că acest subiect este extrem de important pentru a păstra toate politicile sociale la care ținem în această comisie. Avem un mandat uh, puternic în măsura în care în comisia noastră exista o coerență excelentă între grupurile politice și uh, al doilea motiv pentru care a trebuit să ne asumăm uh, ansamblul acestui trilog foarte dificil este că inițiativa pentru angajarea tinerilor s-a Uh, adăugat ulterior uh, printr-un program de negocieri uh, care era deja consistent. În privința inițiativei privitoare la angajarea tinerilor, o informație care nu era sigură, dar am avut o confirmare, există un plan de credit pentru bugetul 2014 destinat acestei inițiative. Există, deci, credite de angajare, 6 miliarde de euro de credite de angajare, cred că este 1 miliard 8, apoi credite de plată, uh, 400 de milioane, după informațiile mele. Efectiv, de aceea există această teamă, dar ar fi justificată, din, mi se spune, pentru că vor pune în operă toate aceste lucruri așteptăm un răspuns eh, neliniștilor noastre, dar totuși nu e sigur. Al doilea lucru privitor la negocierile în curs, eh, probabil că va exista o deschidere eh, în direcția regiunilor care au peste 25% tineri șomeri, Uh, cu vârste între 15 și 25 de ani, nu, uh, până la 25 uh, de ani, da, da. În al doilea rând, dorința noastră era să ținem seama de regiunile unde există tineri uh, șomeri peste 20%, șomeri din această categorie de vârstă. După ce am lucrat cu comisia, am văzut că media europeană este de 22,9% în 2012 și de 22,8% în 2013. Am studiat ce, ă, dacă această medie europeană trebuie, trebuie luată în considerare ă, și ă, să modificăm spectrul de aplicare și se va trece de la 100 de regiuni la 120 de regiuni o, o singură uh, țară va uh, beneficia de o treime din, în urma acestei modificări. Sunt aspecte de care trebuie să ținem seama. Deci ne aflăm deocamdată în pline discuții. Cred că am trecut în revistă principalele puncte unde am uh, avansat în discuția noastră, știind foarte bine că atâta timp cât negocierile nu se încheie, nimic nu e stabilit. Nu vă putem spune că am câștigat un punct sau altul, pentru că negocierea este globală și toate președințiile care s-au uh, <laughs> succedat au deschis toate sertarele, dar nu au făcut ordine niciunul. Mai este cineva care dorește să contribuie? Veți avea dar de seama trilogului la e, viitoarea noastră întrunire pe 25 septembrie ne vom organiza în jurul conferinței modelul social european factor de competitivitate organizată cu patru agenții și ne vom continua lucrările 25 septembrie după amiaza uh, și apoi în dimineața de 26. Vă urez o seară frumoasă.